Okay, ladies and gentlemen, please. Doamnelor și domnilor, am să vă rog să luați loc, astfel încât să putem începe la timp. Și bineînțeles, după cum știți, avem un uh, orar foarte strict astăzi. În primul rând, aș dori să îi urez bun venit domnului Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene și comisar, comisar designa, desemnat, mă scuzați, pentru comerț. Bun venit, Valdis! Ținând cont că domnul Dombrovskis este deja membru al comisiei, aș dori să vă amintesc obiectivul acestei uh, audieri, și anume să ne concentrăm asupra chestiunilor de comerț și nu pe alte elemente. La începutul acestei săptămâni am, încep, am primit uh, răspunsurile scrise la întrebările noastre din partea domnului Dombrovskis. Răspunsurile dumnealui au fost distribuite membrilor și sunt publicate pe site-ul web al Parlamentului European. Aș dori să subliniez faptul că în aceste răspunsul în scris, am primit un angajament clar din partea domnului Dombrovskis în sensul că nu va solicita aplicarea tranzitorie sau um, a, a, a unui acord comercial înainte ca Parlamentul să își fi dat acordul pentru asta. Doresc să vă informez de asemenea că nu au existat niciun fel de obiecte din partea Comisiei pentru Afaceri Juridice față de această audiere. Dați-mi voie să vă explic pe scurt structura acestei audieri. Ea este destul de clară, deoarece este prevăzută în regulamentul nostru de procedură și trebuie să ne asigurăm că îi oferim domnului Dombrovskis o oportunitate egală și corectă de a se prezenta pe sine și opiniile sale. Domnul Dombrovskis va avea cuvântul la început pentru o declarație introductivă, iar și asta timp de 15 minute. După aceea vom accepta 25 de întrebări din partea uh, deputaților. În primul bloc de întrebări vom avea întrebări din partea celor șapte coordonatori uh, ai grupurilor politice. În a doua rundă vom mai avea încă 18 întrebări din partea membrilor Comisiei INTA, dar poate și din partea unor comisii asociate. Fiecare întrebare primește un slot de 5 minute. Un minut pentru întrebarea propriu-zisă, deci pentru adresarea întrebării, două minute pentru răspunsul domnului Dombrovskis, iar apoi, dacă este necesar, există posibilitatea ca același membru să pună o uh, întrebare de follow-up de un minut, iar domnul Dombrovskis va avea oportunitatea să răspundă tot timp de un minut. Aș dori însă să explic foarte, să spun clar că aceste întrebări sunt întrebări de follow-up, deci nu sunt întrebări noi din partea deputaților, sunt întrebări care se referă la răspunsul precedent. Deci uh, îmi rezerv dreptul de a nu va accepta întrebările în cazul în care nu sunt reale, în cazul în care nu se referă la răspunsul um, precedent. Dacă răspunsul pe care l-ați primit este uh, prea general, poate doriți să aflați mai multe despre calendar sau despre măsurile uh, propriu-zise. Astfel trebuie folosit acest uh, timp. După cele 25 de întrebări, vom putea să-i dăm uh, dov- uh, cuvântul domnului Dombrovskis pentru a trage concluziile uh, timp de 5 minute. Audierea este limitată la 3 ore și voi, uh, mă voi asigura că uh, timpul alocat este respectat cu strictețe. Uh, colegul, no colegul meu este aici lângă mine, el este Master of Disaster și vă va opri microfonul în cazul în care vă depășiți timpul. Avem interpretare în 23 de limbi astăzi. Astfel, fiecare vorbitor își poate folosi propria limbă. Aș dori să amintesc tuturor uh, vorbitorilor că sunt rugați să vorbească mm, în mod clar și nu foarte rapid, astfel încât să poată fi și interpretați. Și, bineînțeles, cum suntem un for democratic, această reuniune este transmisă live pe site-ul Parlamentului European iar după aceea va fi posibilă va fi posibil să se va fi disponibilă o înregistrare video a acestei audieri pe același site. Deci, bun venit tuturor celor care ne urmăresc în întreaga lume. Sunt uh, convins că există mult uh, interes față de această audiere. Politica comercială se află în fața unor mari provocări chiar și înainte de pandemia uh, coronavirusului, dar cu atât mai mult acum. Mulți politicieni încearcă să deschidă uh, cutia Pandorei a protecționismului. Iar eu sunt convins că în această lume globalizată trebuie să respectăm uh, sistemul bazat pe reguli, pe care, bineînțeles, putem să-l îmbunătățim. Aș dori să mă refer la trei elemente în acest sens. Lanțul de aprovizionare, punerea în aplicare și înverzirea. Criza COVID ne-a arătat destul de clar că lanțurile de valoare puse, create de întreprinderi la nivel mondial sunt fragile și nu sunt durabile. Nu sunt suficient de robuste, iată, în situații de criză. Și trebuie să vedem cum putem face ca lanțurile de aprovizionare să fie mai rezistente, mai stabile, în interesul producătorului și consumatorului. Și cred că Shakespeare a spus-o, cu siguranță, mai bine trei ore prea devreme decât un minut prea târziu. Uh, să facem ce trebuie făcut și în ceea ce privește diligența necesară uh, și măsurile în acest sens. Deci, Cred că trebuie să facem toate aceste lucruri pentru ca lanțurile de aprovizionare să fie robuste, dar și uh, echitabile. Și uh, mișcarea pentru un comerț echitabil este o mișcare importantă în domeniul comercial, iar această comisie întotdeauna a sprijinit promovarea comerțului echitabil. În al doilea rând, punerea în aplicare. Sunt convins că trebuie să ne analizăm uh, acordurile comerciale și să ne asigurăm că angajamentele din aceste acorduri nu sunt numai pe hârtie, ci și sunt puse uh, în aplicare. Este un element esențial pentru capitolele uh, de sustenabilitate dar nu numai. Uh, și este esențial să putem, deci, asigura punerea în aplicare. Dar punerea în aplicare este importantă și în alte domenii. De exemplu, uh, când ne confruntăm cu um, practici neloiale din partea partenerilor noștri comerciali. Deci mă bucur să aud că va exista un nou instrument pentru a ne apăra uh, interesele și în mod special în ceea ce privește colegii din partea cealaltă a Atlanticului. Um, cazul Airbus Boeing uh, a avut um, efect asupra multor IMM-uri și asupra multor întreprinderi. Cred că subvențiile exemplul subvențiilor acordate Boeing uh, și cazul aferent trebuie folosit de comisie. Deci, iată, avem de-a face cu un subiect important pentru cetățeni și pentru mulți din acest for. Uh, și anume, să existe o legătură strânsă între politica comercială și uh, pactul ecologic european, Green Deal. Asta va trebui să facem, să incorporăm Green Deal-ul în politica comercială. Bineînțeles că trebuie să discutăm despre, și despre un mecanism de ajustare la frontieră poate fi uh, o soluție importantă, dar nu este singura opțiune. Uh, a, există și alte subiecte, bunuri verzi, uh, subvenții și așa mai departe, ca eventuale posibilități de a face comerț într-un mod mai prietenos cu mediul. Există și două aspecte instituționale. Unul se referă la uh, toate elementele dezbătute în comisia noastră. Domnule Dombrovskis, v-am oferit uh, un tabel cu toate subiectele discutate sau analizate în momentul de față în comisia noastră INTA. Este mm, mult de lucru să acoperim toate aceste subiecte. Însă, pe de altă parte, politica comercială este una dintre puținele domenii um, în Uniunea Europeană care sunt de competență exclusivă a Uniunii Europene. Și aș dori să subliniez că a fi un comisar pentru, uh, com, pentru comerț este un job cu normă întreagă. În al doilea rând, considerăm că Parlamentul joacă un rol cheie în supravegherea politicii, de, politici comerciale și tocmai de aceea mi se pare vital ca viitorul comisar pentru comerț să dea dovadă de uh, un angajament uh, real, continuu, um, de a um, dialoga cu Comisia INTA. Și asta uh, nu numai după ce lucrurile au fost uh, deja încheiate. Două elemente pentru a încheia introducerea din partea mea. Acestea au fost. Domnule Dombrovskis, vă dau acum cuvântul pentru o declarație introductivă de 15 minute, vă rog. Thank you. Priekšsādātāja kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, esmu patīk. Stimați membri ai Parlamentului, sunt foarte onorat de faptul că doamna președinte von der Leyen mi-a acordat încrederea de a acorda acest portofoliu. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa vouă, vouă astăzi și aș dori să, pentru a vorbi despre portofoliul comerțului. Sper că voi reuși să vă conving să-mi acordați această sarcină. Ne confruntăm cu multe uh, sarcini și provocări importante. În Letonia spunem că dacă ai brațe poți munci. Am, uh, am avut uh, trei mandate. Um, deci înțeleg um, nevoia de cooperare. Trebuie să avem investiții în, locurile de, în locuri de muncă la, uh, de bună calitate. Și comerțul sprijină asta, dar politica comercială trebuie să facă mai mult pentru a ne ajuta să facem față provocărilor vremurilor noastre. Tocmai de aceea uh, facem o uh, analiză cuprinzătoare a politicii noastre comerciale. Cooperăm cu dumneavoastră, stimați deputați, uh, cu dar cooperând și cu societatea civilă, voi propune o nouă foaie de parcurs pentru politica comercială, astfel încât să uh, contribuim la tranziția digitală și la redresare post-COVID trebuie să fie o politică comercială ce să crească oportunitățile și să maximizeze oportunitățile pentru companiile noastre în întreaga lume. Trebuie să conțină suficiente instrumente pentru a ne apăra de practici neloiale. Trebuie să folosească puterea noastră um, comercială la nivel uh, mondial și trebuie să deschidă uși la nivel global pentru influența noastră avem nevoie de o politică comercială a secolului 21. Deci propun să promovez politica noastră comercială astfel încât să și reformăm sistemul bazat pe reguli, sistemul multilateral. Trebuie să uh, consolidăm comerțul liber, dar uh, și uh, echitabil, cooperând cu partenerii noștri și punând accentul pe punerea în aplicare. Și, bineînțeles, uh, trebuie să folosim comerțul și în relațiile noastre cheie. Doamnelor și domnilor, una dintre principalele mele priorități va fi reformarea sistemului bazat pe reguli uh, a, uh, în domeniul comerțului mondial. Trebuie ca acestea să devină demne de, de vremurile pe care le trăim, de secolul 21. Asta, e nevo- asta înseamnă că avem nevoie de reguli puternice. OMC Ehm, va trebui să aibă ehm, schimbările climatice și obiectivele de dezvoltare durabilă ehm, ca baza activităților sale. Prioritatea mea va fi, vor fi negocierile cu privire la comerțul electronic. Bineînțeles, va fi important să respectăm regulile GDPR în ceea ce privește protecția datelor. Europa are influență și credibilitate, astfel încât să poată fi lider în acest proces de reforme. În contextul pandemiei COVID-19, deja am făcut propuneri pentru inițiative de comerț și sănătate care să faciliteze uh, comerțul cu bunuri uh, medicale și uh, din tot ce ține de domeniul sănătății. Mă voi bucura să lansez o inițiativă care se bazează, care se referă la bunuri și servicii verzi Um, și acest lucru s-a întâmplat la OMC uh, și de-abia aștept să pot discuta despre asta cu noastră. În domeniul climatic, comerțul poate aduce rezultate reale. Aș dori să vă atrag atenția asupra um, ceea ce am făcut uh, în domeniul finanțelor durabile. Europa a fost prima regiune cu o propunere în acest sens și acum este lider global. abordarea mea nu a fost niciodată top-down, ci um, s-a bazat pe um, a crea alianțe, a coopera. Abordarea mea este, rămâne aceeași. Cooperând cu partenerii obținem rezultate. De fiecare dată când uh, acordurile noastre conțin un capitol de dezvoltare durabilă, ne asumăm un angajament reciproc. Știu că trebuie să îmbunătățim punerea în aplicare a acestor capitole. Uh, deci angajamentul meu este că voi coopera strâns cu dumneavoastră și cu noul um, Chief uh, Trade Enforcement Officer pentru a um, pune în aplicare aceste reguli iar acordul, respectarea acordului de la Paris va fi unele, o precondiție pentru viitoarele acorduri um, comerciale. Drept paritatea de gen, drepturile omului, eliminarea muncii pentru copii, toate acestea sunt elemente importante pentru acordurile comerciale. Vom încerca să vedem cum putem introduce mai multă granularitate în uh, punerea în aplicare a acestor um, capitole. Și vom face o propunere în ceea ce privește diligența necesară uh, la începutul anului viitor. Doamnelor și domnilor, un element esențial în domeniul durabilității este protecția Amazonului. Sunt, Amazonul este plămânul planetei. Aceasta este și baza pe care discuțiile continuă cu statele Mercosur. Negocierea acestui acord cu Mercosur a durat 20 de ani. Este primul acord de acest tip uh, negociat de Mercosur. Capitolul de durabilitate este mai, cel mai agresiv din toate acordurile noastre comerciale conține angajamente specifice în ceea ce privește despădurirea și implementarea acordurilor, uh, acordului de la Paris. Însă înțeleg uh, uh, îngrijorările exprimate de unii membri, dar și de societatea civilă și, de către unii cetățeni. Sunt de acord. Trebuie să cooperăm cu partenerii noștri din Mercosur să găsim soluții durabile pentru um, zona, pentru Amazon. Iar asta va fi o precondiție pentru, acordul, pentru intrarea în vigoare a acordului de liber schimb. Doamnelor și domnilor, deschiderea merge mână în mână cu uh, echitatea. Pentru a avea acord uh, comerț liber, trebuie să dialogăm cu uh, partenerii noștri. În același timp, trebuie să lucrăm la punerea în aplicare. Europa trebuie să uh, se impună mai mult Trebuie să ne uh, asigurăm interesele strategice, să punem accentul pe reciprocitate și să creăm un punct, un mediu competitiv comun, echitabil, mă scuzați. Asta înseamnă să eliminăm bariere, dar și să protejăm lucrători, consumatori și companii atunci când, acord, când partenerii comerciali nu respectă regulile. În plus, voi încerca să consolidez instrumentele de punere în aplicare. Cu ajutorul dumneavoastră, sper că vom putea cădea de acord asupra unui nou regulament cu privire la punerea în aplicare. De asemenea, trebuie să ne consolidăm instrumentele de protecție comercială. Voi lansa consultări pentru un nou instrument uh, care să uh, abordeze distorsiunile din partea subvențiilor externe pe piața internă. Investițiile străine, instrumentul nostru pentru supraveghere investițiilor străine directe funcționează bine la fața locului. Voi lucra și la un instrument pentru achiziții publice internaționale. De asemenea, pentru a proteja Uniunea Europeană de practici neloiale ale altora, voi face o propunere la anul pentru un nou mecanism anti um, coerciție. Trebuie să ne ajutăm întreprinderile, mai ales Uh, IMM-urile să uh, beneficieze de pe urma acordurilor comerciale. Este un obiectiv clar pentru economia noastră, mai ales ținând cont de faptul că în următorul deceniu 85% din creșterea economică va avea loc în afara Uniunii Europene. În această lună uh, vom lansa accesul la, portalul pentru accesul la piață. Mă bucur să vă pot anunța asta. Va fi un one-stop shop, un ghișeu unic, pentru IMM-uri, astfel încât ele să poată uh, naviga uh, mările agitate ale comerțului internațional. Doamnelor și domnilor, toate obiectivele despre care v-am vorbit necesită ca parteneriatele noastre globale să fie puternice relația noastră trans, uh, relația transatlantică rămâne un motor global de prosperitate. Nu voi, fa- nu voi precupeți niciun efort pentru a consolida relația comercială cu Statele Unite. Voi da un nou imbold uh, activităților transatlantice în domeniul comercial, taxare, reforma uh, sistemului multilateral de comerț, inclusiv în ceea ce privește subvențiile. Revizuirea actuală în ceea ce privește reducerea tarifelor este un prim pas în această nouă cooper- sau cooperare înnoită. Însă, dacă Statele Unite continuă să se distanțeze de multilateralism și să ia acțiuni unilaterale, Uniunea Europeană nu va ezita să-și apere interesele și să răspundă într-un mod proporțional. Dați-mi voie acum să mă îndrept uh, către uh, de la Statele Unite cu privirea către China. Eu sunt copreședintele um, dia um, dialogului la nivel înalt cu China în rolul meu actual și asta mă face să înțeleg uh, realitățile actuale. Am făcut un acord cuprinzător cu privire la uh, investiții, însă partener, parteneriatul nostru trebuie restructurat pentru ca el să fie reciproc, echilibrat și just. Companiile europene din China au nevoie de tratament egal și acces echitabil la piață. Vedem și Africa ca un partener, partener cheie pentru uh, Europa. Africa ne este apropiată, este un continent cu potențial imens. Până în 2050, Africa va reprezenta 75% din uh, forța de muncă mondială. Creșterea forței de muncă, muncă mondială și continu- continuăm să uh, constituim lanțuri de valoare rezistente în sectoare de interes reciproc. Obiectivul nostru pe termen lung este să avem un acord intercontinental. Trebuie să creștem cooperarea și cu uh, regiunile noastre învecinate. Aceste uh, relații sunt foarte importante în dimensiunea geopolitică. De asemenea, trebuie să continuăm să susținem statele candidate UE și potențialii candidați, inclusiv prin extinderea măsurilor comerciale autonome. Acest regulament sper să fie uh, pus în aplicare la timp și că va trece rapid prin Comisia INTA. Câteva cuvinte în legătură cu negocierile noastre cu Regatul Unit. Este în interesul ambelor părți să avem o relație comercială cât mai strânsă. Subliniez că progresul depinde de uh, respectarea de către ambele părți a angajamentelor. Atât Comisia cât și Parlamentul au exprimat acest lucru foarte clar. În încheiere, stimați eurodeputați, toți pașii pe care i-am menționat se potrivesc în revizuirea actuală a politicii comerciale europene. Avem nevoie de o direcție nouă pentru comerțul european în uh, direcții strategice. Dacă voi fi confirmat, voi veni uh, periodic în fața dumneavoastră pentru a discuta pe aceste probleme și vom menține și o legătură cu societatea civilă. Voi, mă angajez să am o aportare inclusivă, să mă angajez cu dialogul cu societatea civilă încă de luna viitoare voi fi foarte transparent în relația mea cu Parlamentul European. Vă, mă voi asigura că veți primi informațiile necesare în timp real. Am uh, luat notă de așteptările exprimate de coordonatori uh, la audierea predecesorului meu anul trecut. Uh, voi continua aceste angajamente. Trecem însă prin vremuri fără precedent. Ne confruntăm cu provocări din ce în ce mai mari la nivel intern și extern. Împreună putem să construim un plan puternic european pentru a face față acestor provocări și pentru a avea o politică puternică europeană în viitor în domeniul comerțului. Vă mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte Dombrovskis pentru această introducere, pentru angajamentele exprimate și, în al treilea rând, vă mulțumesc că v-ați încadrat perfect în timpul de vorbire. Am început bine. Acum au cuvântul grupurile politice. După cum am menționat, 5 eh, minute, 1 minut întrebarea, 2 minute răspunsul, o întrebare uh, suplimentară și un răspuns scurt. Are cuvântul Christoph Hansen de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule vicepreședinte executiv, pentru această introducere foarte constructivă. Este foarte clar că nu sunteți străini de politica comercială, pentru că deja uh, supravegheați clusterul economic în Comisia Europeană și ați uh, prezidat dialogul economic cu China. Prima întrebare este legată de relațiile transatlantice. Predecesorul dumneavoastră, domnul Hogan, a reușit să negocieze o reducere a tarifelor uh, cu Statele Unite, un lucru foarte pozitiv. Așadar, cum veți uh, continua această muncă și cum veți folosi acest lucru și la OMC în cazul Boeing, în care 4 miliarde au fost uh, acordate Uniunii Europene? Și a doua întrebare privește, bineînțeles, Brexitul. Cum vedeți rolul dumneavoastră în săptămânile cruciale care urmează, pentru că foarte puține rezultate au fost uh, obținute. Cuvântul domnul Dombrovskis. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Încep cu relațiile transatlantice. După cum ați spus, relațiile transatlantice sunt foarte importante, este cel, sunt relațiile noastre cele mai importante din lume, deci este foarte important să le continuăm și uh, să le acordăm atenție apropiată. Acordul pe care l-ați menționat uh, pentru reducerea tarifelor este, a fost un pas important uh, pentru că s-au scăzut taxele vamale. Trebuie să aducem Statele Unite și înapoi la masa de negocieri la, pe plan multilateral pentru a obține o reformă uh, eficientă a OMC. Există și cauze în curs, ați menționat uh, Airbus Boeing, unde abordarea noastră este foarte clară. Preferăm să avem un rezultat negociat aici. Suntem în discuții cu ambasadorul Lighthizer pentru a vedea cum să uh, putem demara formal aceste negocieri. În același timp, am fost foarte clari că în absența unei, uh, unui rezultat negociat, trebuie să, va trebui să impunem tarifele noastre în linie cu uh, sentința OMC în cazul Boeing. Deci vom folosi aceste drepturi dacă nu va exista o înțelegere negociată, pentru că trebuie să uh, echilibrăm uh, situația. Corect ar fi ca Statele Unite să își retragă tarifele și tarifele. După aceea pe Brexit Într-adevăr, suntem într-o lună critică. Trebuie ca în această lună să înregistrăm progrese. Până acum am înregistrat foarte puține mișcări din partea părții engleze. Pe partea de pescuit, aspectele sunt complicate și pe piața unică există foarte, este nevoie de multe angajamente și de partea Regatului Unit. Mulțumim. Întrebare suplimentară? Da, la prima întrebare, bineînțeles, așteptăm cu toții ceea ce se va întâmpla în 4 noiembrie, deci fie domnul Trump va fi reales sau poate Joe Biden va avea o abordare mai constructivă. Cum vă pregătiți pentru aceste scenarii? Iar pe Brexit Brexit nu, avut, nu ați avut timp la început. Care exact va fi rolul dumneavoastră și cel al, ca și coordonator al clusterului economic, care este un rol foarte important în relațiile cu Regatul Unit. Mulțumim, domnul Dombrovskis. Da, într-adevăr, în cele două scenarii, de, în funcție de rezultatul alegerilor în America, nu este dificil să speculăm în acum, însă trebuie în orice caz să ne angajăm poate sub o nouă administrație ar fi mai ușor, pentru că știm că, din păcate, administrația Trump a susținut acțiunile unilaterale, dar, în orice caz, trebuie să uh, conlucrăm și pe, uh, pentru a obține rezultate. Pe Brexit, într-adevăr, un element este un element sunt negocierile comerciale și în al, un al doilea element, este cooperarea noastră mai largă în domeniul economic, pe servicii financiare și așa mai departe. Însă Regatul Unit trebuie să respecte acordurile pe care le-a semnat. Acest lucru este necesar pentru ca noi să înaintăm uh, Vă mulțumesc. Pe partea socialiștilor și democraților, Catherine Van Premt. Aveți cuvântul. Commissioner and Vice President. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și bun venit, domnule comisar și vicepreședinte al Comisiei. Ați vorbit despre durabilitate în prima dumneavoastră intervenție și v-ați angajat să, citez, consolidez punerea în aplicare a pachetului TSD. Aș vrea să vă reamintesc că până la sfârșitul anului 2020, în scrisoarea de confirmare a domnului Hogan, s-a stabilit că acesta va fi pus în aplicare. Întrebarea mea este următoarea. Vor fi implicate și alte servicii în aceste eforturi? Și care sunt pașii concreți pe care doriți să întreprindeți pentru a atinge acest obiectiv. Apoi, aveți în vedere un mecanism de punere în aplicare bazat pe sancțiuni, pentru că și acesta e important. Un angajament fără sancțiuni cu caracter obligatoriu îngreunează punerea în aplicare. Apoi, Apropo de acordul cu țările Mercosur, spuneați că vreți să luați măsuri în legătură cu despăduririle. Va include acest pachet de măsuri și o preratificare a capitolelor TSD? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Dombrovskis! Mulțumesc pentru aceste întrebări, într-adevăr. Punerea în aplicare și uh, implementarea capitolelor TSD trebuie întețite și până acum ele nu au fost suficient de puternice. Trebuie făcute însă, făcută o diferențiere între actualele acorduri și posibilele noi acorduri. Desigur, trebuie pus, în trebuie pus accentul pe punerea în aplicare și ne propunem să avem o abordare mai sistematică, să implicăm și societatea civilă în uh, punerea în aplicare a angajamentelor, de exemplu, împotriva Coreei de Sud ne-a trebuit 8 ani ca să demarăm uh, o acțiune în instanță. Deci va trebui să insistăm și pe acest tip de sancțiuni. Avem un plan de acțiuni în materie de dezvoltare și comerț care este uh, în vigoare din 2018 și va fi revizuit în 2023. Mai e mult până atunci, așa încât eu am în vedere o revizuire chiar din 2021 ținând seama în special de faptul că s-au schimbat prioritățile și a apărut criza COVID-19. Și apropo de angajamentele viitoare și de modul în care am putea să ajutăm la o punere în aplicare mai granulară, mai detaliată a acordurilor. Ne-am uitat peste documentul franco-olandez cu privire la rezultatele de, în materie de durabilitate și avem în vedere o posibilă analiză mai aprofundată a acestei căi de acțiune. Să vedem și care va fi reacția pentru a avea o acțiune cât mai echilibrată, ne propunem să lansăm un studiu comparativ pentru a vedea ce se întâmplă la nivel internațional în ceea ce privește punerea în aplicare a capitolelor TSD, cu legislația în materie de climă, socială, de muncă, deci asta, aceasta este măsura pe care ne-o propunem din acest punct de vedere. Mulțumesc dacă mai aveți o întrebare de follow-up. Da, ne puteți spune mai multe despre sancțiuni? O țară foarte interesantă este Noua Zeelandă. Noua Zeelandă a cerut Uniunii Europene Comisiei să discute cu Noua Zeelandă despre un capitol TSD bazat pe sancțiuni. Aveți în vedere stabilirea unor benchmark-uri pentru viitor? La nivel internațional, cu privire la aceste capitole TSD bazate pe sancțiuni și foarte rapid, în fine. Sunteți deschiși pentru un protocol sau un, un, o pre-ratificare a acordului cu țările Mercosur, bazat pe aceeași idee, pe același principiu? Da, când vorbeam despre documentul franco-olandez, acesta conține concret idei în legătură cu modul în care trebuie concepute și puse în aplicare condiționalitățile și cum trebuie ele exprimate din punctul de vedere al reducerilor tarifare. De exemplu, în cazul în care nu s-ar aplica anumite, uh, anumite dispoziții ale convențiilor Organizației Internaționale a Muncii. Apoi, apropo de țările Mercosur, da, ne dorim rezultate uh, Uh, solide și ne dorim un angajament solid cu Mercosur, cu țările Mercosur, în vederea ratificării. Trebuie să lucrăm pentru asta și să avem și angajamentul țărilor Mercosur cu privire la respectarea acordurilor de la Paris, cu privire la despăduriri. Sunt elemente fundamentale pentru a trece mai departe la procesul de ratificare. Mulțumesc foarte mult și acum în numele Renew, Karin Carlsbro. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei, domnule Dombrovskis. Oportunitățile de afaceri, locurile de muncă sunt ceea ce e important pe, în, în domeniul acesta comercial, în special după criza COVID-19. Deci, întrebarea mea se leagă de durabilitatea comerțului, politicii comerciale a, a Uniunii. Acum sunt cuprinse în acordurile noastre referiri cu caracter obligatoriu la uh, tratatele de la Paris. Dar ce măsuri vă propuneți în continuare pentru ca Uniunea Europeană să rămână un, uh, să rămână un pionier în materie de uh, politică comercială durabilă? Cum veți proceda ca durabilitatea să fie în continuare în centrul relațiilor comerciale? Cum vă puteți asigura că aceste acorduri de la Paris merg mână în mână cu ambițiile înalte uh, menționate în pactul ecologic. Cum veți îmbunătăți efectele și beneficiile relațiilor comerciale, inclusiv în legătură cu obiectivele climatice? Astea sunt întrebările mele. Mulțumesc. Domnul Dombrovskis, vă mulțumesc pentru aceste întrebări Într-adevăr, comerțul este un factor puternic de dezvoltare economică. 85% din creșterea globală economică se, a, se are loc în afara Uniunii Europene. Deci va trebui și noi să profităm de aceste surse externe. Asta și propun acordurile noastre comerciale, să ofere rezultate uh, și uh, un, să aibă un impact pozitiv. Durabilitatea este foarte importantă și urmărim acest lucru în uh, uh negocierile noastre pe marginea tratatelor comerciale și în ceea ce privește eventualele uh, analize ex post. Ce mai este important de asemenea pentru companiile noastre este ca ele să poată beneficia de pe urma acestor acorduri comerciale. Vorbeam despre uh, portalul privind accesul la piețe, unde vom oferi informații în limbile oficiale pentru ca mai ales IMM-urile să poată să-și croiască drum prin această lume a comerțului internațional mult mai ușor. Apoi, în ceea ce privește relația dintre comerț și climă, vom continua să întărim activitatea de punere în aplicare a capitolelor TSD, după cum am și discutat mai devreme. Vom veni cu o inițiativă în ceea ce privește comerțul și clima la nivelul OMC pentru a continua activitatea de la nivelul OMC cu privire la bunurile legate de mediu deci avem toată deschiderea și bunăvoința de a lucra în această direcție. Vă mulțumesc, până, domnul președinte. O întrebare de follow-up aveți? Doamna Carlsbro, mulțumesc pentru răspuns. Un pas în direcția creșterii durabilității și a sensibilizării reprezintă creșterea transparenței. Ce vă propuneți să faceți pentru a vă asigura că negocierile comerciale vor deveni mai transparente și vor include mai mult societatea civilă și toate și alte părți interesate? Ați, uh, v-ați referit uh, pe scurt la subiect, dar dacă puteți detalia. Și apropo de durabilitate și transparență, e greu să nu ne gândim atunci când le pomenim la China. Uniunea Europeană trebuie să aibă în vedere în parteneriatele din regiune, dar nu numai asta, trebuie să țină seama și de democrație și de statul de drept. Aveți în vedere, de exemplu, negocierea unor uh, uh, acorduri de investiții și cu alte puteri din regiune, de exemplu cu Taiwanul? On uh, transparency, uh, I would say that EU has made major progress. Cred că Uniunea Europeană a făcut progrese majore în materie de transparență și în uh, negocierile comerciale și în modul în care sunt puse în, aplicate, uh, în aplicare acordurile și regulile stabilite. Am publicat directive de negociere, am negociat texte, propuneri, am venit cu, propun, cu, cu rapoarte în urma negocierilor. Deci cred că la nivelul transparenței s-au făcut progrese majore din partea Comisiei Europene și vom rămâne uh, angajați în această direcție a transparenței. Acum, în legătură cu China și cu alte țări vecine acesteia vorbeați despre Taiwan în mod punctual. Da, într-adevăr, suntem angajați într-un dialog uh, cu Taiwanul și chiar acum 10 zile Oficiul pentru Economie și Comerț din Taiwan a organizat o primă, un prim forum de investiții european în Taiwan cu 1400 de participanți din Europa și Taiwan, ceea ce cred că demonstrează angajamentul nostru și în această țară. Apoi, apropo de negocieri, o primă prioritate o reprezintă încheierea acordului cu China. Știți că uh, negocierile sunt în curs, după care vom vedea cum vom proceda cu un acord de investiții în regiune. Mulțumesc! ID Group Mulțumesc și acum Marcus Buchhardt din partea ID. Thank you, Vice President, for attending today. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Dombrovskis și vă mulțumesc și pentru discuția de ieri. Consider că comunicarea cu grupurile politice este foarte importantă, mai ales la comerțul internațional, dar peste tot. Domnule vicepreședinte, fiabilitatea, capacitatea de a planifica, previzibilitatea sunt elemente cheie Uh, al, ai politicii, a politicii comerciale. Uh, noua lege climatică a venit cu reguli mai stricte pentru Uniunea Europeană. Am avut uh, în mod similar o măsuri mai stricte în Mercosur. Nu vi se pare că există un conflict de obiective între dorința de a crea predictibilitatea a Uniunii Europene și această um, Uh, strictețe crescută a regulilor. Nu există un conflict între faptul că noi impunem uh, din ce în ce mai mult, uh, însă partenerii noștri pot încheia acorduri comerciale, de exemplu, cu China. Domnule Dombrovski, să aveți cuvântul. Mulțumesc pentru această întrebare. Aș dori să încep cu legea climatică legea climatică și Green Deal-ul european au fost hotărâte în mod unanim între statele membre și se bucură de un sprijin larg în Parlamentul European. Ne-am asumat neutralitatea climatică până, până în 2050 și bineînțeles că, va trebui, că trebuie să luăm pași și măsuri uh, um, vizibile în acest domeniu și de aici și uh, ținta pentru 2030. După cum știți, acest mm, obiectiv a fost asumat și cu o evaluare a impactului. Implementarea Green Deal-ului ne arată un efect modest pozitiv asupra creșterii economice și asupra uh, șomajului, pentru că unele locuri se vor, de muncă se vor pierde, dar se vor crea multe noi locuri de muncă în uh, acest domeniu verde. Înțeleg ceea ce ați spus în ceea ce privește consecvența și predict predictibilitatea. Dar cred că Uniunea Europeană este un lider în lupta uh, împotriva schimbărilor climatice. Uh, a promovat uh, acordul de la Paris și acum promovează implementarea sa. Eu, de exemplu, am lucrat și la finanțele durabile, deci se întâmplă multe lucruri la nivel european. Și, bineînțeles, când discutăm despre cum ne atingem obiectivele, trebuie și noi să respectăm ordinea uh, multilaterală bazată pe reguli și să uh, dialogăm cu partenerii noștri, abținându-ne de la acțiuni unilaterale. Mulțumesc pentru o întrebare suplimentară. Mulțumesc. Mecanismul de ajustare la frontieră pentru carbon joacă un rol uh, important în Green Deal și va avea influențe puternice asupra politicii noastre comerciale. Care credeți că sunt șansele ca acest mecanism să fie compatibil cu OMC sau cum vreți să-l promovați la nivel de OMC? Dacă acțiunile unilaterale um, au un efect negativ, trebuie și noi să ne um, comportăm uh, în conformitate cu regulile OMC. Domnul Dombrovskis, bineînțeles, Acum uh, pregătim propunerea pentru un mecanism de ajustare la frontieră pentru carbon, pentru CO2. Facem uh, evaluarea de impact. Există mai multe structuri posibile pentru un astfel de mecanism pe care le evaluăm în momentul de față, însă, în orice caz, ce va fi important în acest caz va fi compatibilitatea cu OMC iar aici, un element cheie este non-discriminarea. Deci, în funcție de modelul pe care îl vom alege pentru acest mecanism, pot să se aplice uh, reguli diferite ale OMC. Dar până la urma urmei, totul se va reduce la acest element al non-discriminării. Lucrăm la asta și ne dăm foarte bine seama că ceea ce propunem trebuie să fie conform cu regulile OMC. Într-adevăr, noi uh, ne bazăm pe reguli, spune domnul președinte. Mulțumesc, uh, Heidi Hautala, pentru versi. Mulțumesc, uh, domnule comisar desemnat. În ceea ce privește includerea Green Deal-ului în toate acțiunile Comisiei Europene Um, este o mare provocare și mai ales în domeniul comercial lucrurile au, stat, au fost cam încete uh, Digi, uh, și, la, și la Digi Trade. Uh, și ne-am așteptat de la dumneavoastră să schimbați asta. Aș dori să vă întreb cum veți folosi toate instrumentele Uniunii Europene pentru a promova o politică, de, o politică comercială durabilă. Îmi dau seama că în momentul de față conduceți o inițiativă cu mulți actori uh, Uh, pentru cacao durabilă cu uh, coasta de filde și cu Ghana. Um, mă întreb cum, veți, cum ați folosi același model pentru a promova alte inițiative în viitor, de exemplu în domeniul uh, textil, un lanț de aprovizionare durabil sau ceva similar. Mulțumesc. Domnule Dombrovskis. Mulțumesc. În ceea ce privește uh, a introduce Grindilul în toate politicile europene, Aș, aveți dreptate. Dacă vrem să obținem rezultate pentru Green Deal, trebuie să obținem rezultate în toate politicile. Și din po- poziția mea ca vicepreședinte executiv, pot coordona această muncă și pot să mă asigur că ceea ce facem în domeniul comerțului se potrivește cu agenda extinsă a Uniunii Europene în ceea ce privește um, comerțul și um, um, practicile acestea și, uh, um, și comerțul durabil, pot să vă spun că la FISMA um, am lucrat uh, în acest domeniu și voi face același lucru și în domeniul comercial. În ceea ce privește utilizarea instrumentelor Uh, și uh, inițiativa pentru cacao uh, durabilă, lansată împreună cu doamna Urpilainen, cu doamna comisar Urpilainen luna trecută. Într-adevăr, cred că este un model bun de inițiative multilaterale și ar putea fi un model de copiace în alte domenii, cum ați menționat, domeniul textil, dar poate și altele. Însă, după cum spuneam, vom lucra și la, o diligen, la un instrument de diligență necesar, necesară, um, un instrument obligatoriu, astfel încât să ne asigurăm că um, întreprinderile își urmăresc uh, lanțul de aprovizionare și um, achiziționează resurse într-un mod responsabil și durabil. După cum spuneați, trebuie să folosim uh, să explorăm cât mai multe căi și să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. O întrebare de follow-up? Mulțumesc! Doamna Hautala, în baza uh, experienței dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește finanțele dura, uh, durabile. Aș dori să vă rog să vă folosiți uh, imaginația, mai ales că suntem în mijlocul negocierilor unui acord de investiții cu China. Considerați că o inițiativă de leadership Uh, cu China ar putea fi o posibilitate? Um, și cum vă veți asigura uh, că sunt asigurate sau că sunt garantate drepturile sociale ale lucrătorilor și așa mai departe în acest acord? Domnul Sunt într-adevăr, acordul um, um, munca la acordul cuprinzător de investiții uh, este în curs Uh, și sperăm să uh, vedem uh, unele o deschidere din partea Chinei în ceea ce privește acordul Chinei, însă, după cum am spus, nu avem nevoie de orice acord cu China, avem nevoie de un acord care să reechilibreze relația noastră și care să recreeze un mediu competitiv echitabil. Și acest acord va avea un capitol pentru dezvoltare durabilă. Aș spune că Deocamdată progresul în acest sens a fost cam încet, dar noi, de partea europeană, vom continua să insistăm și ne vom asigura că vom face progrese și în acest uh, domeniu și în acest uh, capitol. Mulțumim! Iar acum, în numele ECR, domnul Bourgeois. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Voi pune întrebările în limba olandeză. Veți vedea că noi suntem un partener uh, foarte uh, fidel în acest program ambițios uh, comercial. Sunteți pregătit să vă asigurați că măsurile de apărare comercială vor fi intensificate. La Mercosur ar fi o mare greșeală după 20 de ani de negocieri să nu ratificăm. Noi, în Europa, am uh, eliminat uh, pădurile primare, dar credeți că ar trebui să contribuim Uh, nu credeți că ar trebui să contribuim financiar la protejarea uh, pădurii amazoniene pe lângă acordul Mercosur? Well, uh, uh, thank you, uh... Vă mulțumesc pentru această întrebare. Într-adevăr, ați uh, vorbit în primul rând despre aplicare și efectul negativ al dumpingului asupra statelor terțe. De aceea trebuie să ne consolidăm uh, instrumentele de, de punere în, aplicare și de aceea trebuie să folosim uh, soluții și garanții anti-dumping. Le-am utilizat foarte activ aceste măsuri de protecție care au dus la rezultate bune Importurile produselor respective au scăzut cu în jur de 80% atunci când implementăm măsuri anti-subvenții, deci eh, putem să luptăm împotriva acestui fenomen, însă trebuie să avem mai multe asemenea instrumente la dispoziție vom lucra și pe regulamentul de punere în aplicare. Toată lumea sunt, sunt, de acord că trebuie să extindem domeniul său de aplicare pentru a, a acoperi domeniile serviciilor și pro, proprietății intelectuale. Și este vorba și de investițiile noastre în uh, instrumentul de uh, achiziții publice internațional pentru a uh, Uh, acționa uh, împotriva statelor care ies din rolul OMC și încalcă regulile. Acest lucru este foarte clar. Ați menționat Mercosurul, după cum am menționat deja, la Mercosur este foarte important să avem angajamente reale din partea statelor Mercosur în ceea ce privește defrișările, și să se respecte angajamentul de la Paris pentru a putea trece la ratificare. Kert, întrebare suplimentară? Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește garanțiile, sunteți pregătiți să vă asigurați că excepția pentru sectorul oțelului va fi extinsă care expiră anul viitor. Sunt o serie de companii majore în Uniunea Europeană care uh, reprezintă zeci de mii de locuri de muncă. Pe Mercosur trebuie să dăm dovadă de solidaritate, trebuie să fim pregătiți să ajutăm să uh, protejăm regiunea Amazonului pentru că e plămânul lumii și trebuie să ne asumăm această răspundere. Da, în ceea ce privește întrebarea uh, măsurilor de protecție pentru oțel, aceste măsuri vor expira în iunie anul viitor și, conform regulilor OMC, acestea erau instrumente temporare. Deci, dacă le-am prelungi, ne-am expune posibilității ca statele afectate să folosească acțiuni împotriva noastră, ceea ce ar putea să fie costisitor pentru Uniunea Europeană, dar în, va putea fi o pierdere de în jur de 20 de miliarde de euro. Cred că trebuie să rămânem în cadrul OMC, să vedem cum putem obține același rezultat pentru industria siderurgică europeană, pentru ca măsurile antidumping uh, cu măsuri antidumping în regulile OMC, în loc să ieșim din regulile OMC, riscând măsurile de retaliere. Mulțumim, mulțumim în, grupul GUE, în numele grupului GUE, Helmut Scholz, care e conectat uh, de la distanță. Vă rog să îl conectați. Yeah, thank you. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Se pare că ecologizarea este o linie roșie la audierea de astăzi și este foarte clar că politica comercială în domeniul ecologic este un, o prioritate, însă drepturile omului, drepturile sociale sunt în interesul tuturor partenerilor comerciali. Ați insista ca cele 17 direcții generale ale ONU să uh, se implice în reforma OMC. Aș lega acest lucru și de ce ați menționat în legătură cu comerțul echitabil. Comerțul echitabil este un, o modalitate de implementare. Poate, deci, dacă veți continua să considerați standardele mileniului uh, ca uh, repere pentru comisia pentru politica comercială a comisiei. Uh, well, uh, yeah. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Într-adevăr, Uh, obiectivele pentru dezvoltarea durabilă au fost abordate când am discutat uh, reforma OMC pentru a vedea cum putem uh, include aceste obiective pentru dezvoltare durabilă în cadrul OMC pentru a asigura comerț liber și comerțul liber și echitabil. Aș spune că trebuie să facem acest lucru la nivel multilateral în contextul reformei OMC, am menționat câteva inițiative care merg în această direcție, inclusiv cele comerciale și pentru climă. Trebuie să le urmărim și bilateral atunci când negociem acorduri de liber schimb cu statele terțe. Trebuie să le urmărim și la nivel intern, însă Știți că Comisia Europeană acordă mare atenție implementării acestor obiective de dezvoltare durabilă și în Uniune. Le-a făcut o parte importantă a semestrului european și uh, sunt coordonate în politicile fiscale și macroeconomice, punând accentul pe uh, implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Așadar, le luăm foarte în serios și în forurile multilaterale, dar și la nivel intern în Uniunea Europeană. Helmut, ai o întrebare suplimentară? Um, thank you. Da, vă mulțumesc. Atunci avem nevoie de uh, tratate obligatoriile ale ONU, Există problema transparenței, cum uh, structurile bilaterale, cum ar fi CETA, uh, cât de, de, cât de mult corespund cu uh, dorința Parlamentului de a decide felul în care avansează aceste negocieri și felul în care aceste obiective sunt implementate în fiecare stat membru. Aici cred că este nevoie de un răspuns din partea dumneavoastră ca și comisar, pentru că la, la nivel intern nu se cunoaște într-adevăr uh, nu se cunosc angajamentele luate la aceste organisme internaționale. Da, vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Într-adevăr, din partea Comisiei, suntem pregătiți să continuăm uh, munca uh, uh, către un uh, tratat ONU obligatoriu în legătură cu drepturile omului în ceea ce privește implementarea capitolelor de, capitolelor de dezvoltare durabilă în linie cu acordurile încheiate recent. Avem oficiul de uh, ofițer pentru aplicarea tratatelor care se va ocupa de probleme legate de proceduri neloiale, precum și uh, capitolele legate de uh, obiectivele durabile. De asemenea, va exista un punct unic de acces pentru companiile afectate, dar și pentru uh, societatea civilă, unde se vor putea depune plângeri, se vor putea angaja uh, aceste probleme. Și sunt de acord cu ce ați spus în legătură cu accesul la informație. Este un lucru care trebuie să fie dezvoltat în continuare. Mulțumim! Acum am uh, încheiat uh, cu întrebările din partea grupurilor politice și trecem la 18 alți membri suntem cât de cât în uh, orar, așadar vă rog uh, respectați regulile. Uh, urmează domnul Jorgen Warborn, care este și el conectat de la distanță. Thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei. Suntem acum într-o perioadă foarte importantă. Uh, Um, criza COVID-19, lockdown, toate aceste lucruri au dus la perturbări ale lanțurilor uh, comerciale. Au fost afectate atât companiile cât și cetățenii au fost afectați. 56% din economie este reprezentat de IMM-uri și aceștia creează 85% din locurile de muncă. Însă, companiile mari dispun de resurse mai importante pentru a depăși barierele comerciale și birocrația. Prin urmare, avem acum posibilitatea de a restarta, de a redemara economia. Acordurile de liber schimb. Cum le-am putea face uh, mai favorabile IMM-urilor în special? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Într-adevăr, sprijinirea companiilor europene, mai ales a IMM-urilor, are foarte mare importanță, mai ales pentru a profita de pe urma acestor acorduri de liber schimb pe care suntem în curs de a le negocia sau pe care uh, le-am încheiat deja. Într-adevăr, avem uh, un număr mare de întreprinderi exportatoare care se confruntă cu costuri în, uh, pentru a participa la comerțul internațional. Și atunci când uh, vor să exporte și atunci când vor să importe uh, materie primă. Și atunci aceste acorduri de liber schimb uh, trebuie să conțină dispoziții privitoare la IMM-uri, vrem să creăm puncte de contact în țările terțe pentru IMM-uri, avem peste 600 de membri ai rețelei întreprinderilor europene care oferă servicii dedicate IMM-urilor și chiar luna aceasta vom lansa portalul de informații uh, cu privire la accesul la piață în toate limbile oficiale și încă o dată acest portal este dedicat în special IMM-urilor. Iată deci că acesta e un subiect care va ocupa în continuare un loc important în preocupările noastre și ne vom asigura că IMM-urile vor putea să beneficieze cu adevărat de pe urma acordurilor de liber schimb pe care le încheiem. Mulțumesc! Mai aveți o întrebare de follow-up, domnule Vorborn? Da, mulțumesc pentru acest răspuns. Am o întrebare de follow-up. Diversificarea lanțurilor de aprovizionare, strategia de reziliență în această perioadă de criză trebuie sporite, trebuie îmbunătățite. Autonomia strategică este importantă și sigur că această rețea de acorduri de liber schimb ne va putea permite întrucâtva o diversificare a lanțurilor comerciale. Cum vă propuneți să intensificați beneficiile de pe urma acestora? Mulțumesc foarte mult! Vom continua, după cum spuneam, să avem o politică activă în materie comercială pentru încheierea de noi acorduri de liber schimb. După cum spuneam, asta ne va ajuta la diversificarea lanțurilor de aprovizionare și avem acum în curs negocieri cu Australia și cu Noua Zeelandă, negocierile sunt avansate Discutăm întotdeauna de liberalizarea accesului la piețele de bunuri și servicii, la eliminarea barierelor tarifare și așa mai departe. Ținem seama însă și de caracterul sensibil al anumitor produse agricole, în special importul de anumite produse agricole, și asta intră în categoria intereselor noastre defensive, În cazul Noii Zeeland, Noi Zeelande, de exemplu, explorăm posibilitatea de a întări un capitol pentru comerțul durabil în încercarea de a veni cu noi modalități de a pune în aplicare mai granular aceste dispoziții. Mulțumesc și acum doamna Rodriguez Piniero. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit domnului uh, vicepreședinte, domnului Dombrovskis, căruia îi urez mult succes în noua sa în funcție. Uh, pandemia aceasta vine într-o criză a multilateralismului în comerțul internațional, posibilitățile noastre de creștere și de influențare a restului uh, lumii trebuie să capete prioritate. Sunt două roluri în care te poți afla în momentul acesta pe plan internațional, în comerțul internațional. Fie poți juca rolul de victimă, fie să joci rolul de arbitru, de cel care face jocurile. Cred că trebuie să găsim modalități de a fi lideri și de a, face, de a avea o influență pozitivă asupra restului lumii. Mă refer în mod punctual acum la China. Cum vă puteți asigura că China va putea deveni în relație cu Uniunea Europeană un partener uh, uh, fiabil. Apoi uh, m-aș referi și la companiile din Cuba. Cum, cum vedeți relațiile comerciale cu America Latină în general? Mulțumesc! Yeah, uh, thank you. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Într-adevăr, scena comerțului internațional este acum uh, mai uh, tensionată ca oricând și trebuie de aceea să ne întărim instrumentarul, mai ales în materie de apărare comercială, interesele defensive, cu alte cuvinte. Mă refer aici, desigur, și la relațiile cu China. Sunt numeroase îngrijorările pe care le avem cu privire, de exemplu, la transparența uh, subvențiilor comerciale, la aplicarea dispozițiilor de dreptul proprietății intelectuale și așa mai departe. Sunt numeroase domeniile în care avem îngrijorări în ceea ce privește relațiile comerciale cu China și vom continua, desigur, să ne implicăm la nivel bilateral și nu numai, ținând seama și de reforma de la OMC, vom continua așadar să ne implicăm bilateral cu China într-un dialog pentru a putea încheia un acord cât mai cuprinzător cu privire la investiții, însă avem nevoie și de regl- reglementări de punere în aplicare, de un nou instrument anticoerciție pe care îl vom propune și care sperăm să devină aplicabil, iar dacă țările terțe nu joacă după reguli, atunci vom fi și noi obligați să punem în aplicare aceste instrumente care ne stau la dispoziție. Cât privește relațiile comerciale cu America Latina, îmi face plăcere să vă spun că avem un angajament puternic de dialog cu țările Americii Latine, vom continua să rămânem angajați într-un dialog cu acestea și, desigur, discutăm cu țările din Anzi, discutăm cu țările Mercosur, discutăm cu Mexic, avem în negociere un acord de liber schimb cu Chile, Vom continua așadar acest angajament activ cu țările Americii Latine. În legătură cu Cuba, nu sunt convins că am înțeles foarte bine întrebarea dumneavoastră. Există uh, o discuție legată de sancțiunile extrateritoriale. De obicei știți că noi ne opunem aplicării extrateritoriale a sancțiunilor și aici există o serie întreagă de probleme care au apărut. Așadar, ne pregătim propriul document pentru a vedea cum vom putea consolida reziliența Uniunii Europene în fața unor sancțiuni extrateritoriale din partea țărilor terțe. Mulțumesc! Dacă aveți o întrebare de follow-up acum. Cu microfon, dacă se poate. Ai, perdon, <laughs> senior Dombrovski. Domnule Dombrovskis, cunoașteți importanța relațiilor dintre Uniunea Europeană și China – Știți cât de importantă este această relație pentru grupul meu politic. Tocmai de aceea aș vrea să vă solicit mai multe detalii în legătură cu uh, instrumentele de apărare comercială pe care vreți să le aplicați și dacă vreți să interveniți și să acționați în timp util, cum veți aplica dispozițiile legate de reciprocitate. Mai ales ținând seama de interesele agricultorilor noștri care se confruntă cu o concurență inechitabilă, neloială din partea partenerilor noștri. Apoi ce intenționat să faceți pentru a apara aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, pentru a combate contrafacerea produselor? Aveți în vedere un capitol privind dezvoltarea durabilă cu China? Și apoi, ce aveți în vedere pentru a vă asigura că se respectă drepturile uigurilor? Cum aveți așadar în vedere abordarea tuturor acestor probleme complexe cu respectarea priorităților Uniunii Europene pentru a face ca toți partenerii noștri să respecte un sistem de valori, inclusiv în materie comercială? Uh, ok. Bun, au fost foarte multe întrebări, nu știu dacă o să vi le, vă pot răspunde la toate într-un minut. Referitor la reciprocitate, prima întrebare. E un subiect pe marginea căruia negociem în momentul de față și am arătat foarte clar că putem fi de acord cu un acord cuprinzător de investiții cu China dacă se reechilibrează relațiile comerciale, dar pentru asta e nevoie de mai multă reciprocitate, de mai multă deschidere a pieței chineze pentru companiile europene, pentru că în momentul de față situația este puternic asimetrică. Deci fără o reechilibrare a situației nu vom încheia un acord. În absența unui acord bilateral ne vom consolida Instrumentarul autonom, la care m-am referit anterior, va fi important să ne punem de acord și asupra unui instrument de achiziții publice internaționale, și desigur ne vom folosi și de instrumentele antidumping și antisubvenții, de toate măsurile aferente. China este una dintre principalele țări împotriva căreia aplicăm măsuri de sancțiune a dumpingului. Același lucru e valabil și pentru drepturile de proprietate intelectuală, bunurile contrafăcute, circa 80% din acestea din urmă provin din China și Hong Kong, iar noi suntem puternic angajați într-un dialog cu China pe această temă. Dacă va avea acordul nostru cuprinzător cu China un capitol TSD, da, asta negociem acum, iar în ce privește pe uiguri, sigur, aici problema este mai amplă, e de natură politică și răspunsul este pe măsură, inclusiv la uh, recentul summit uh, UE-China convențiile internaționale împiedică munca forțată și China știe lucrul acesta. Mulțumesc foarte mult și acum următorul vorbitor este Marie-Pierre Vedren și se află în uh, legătură cu noi de la distanță. Vă rog. Can anybody give me a hint if she is available? Îmi poate spune cineva dacă vorbitoarea noastră este disponibilă? Okay, then we switch to the next one. It's Dacă nu, trecem uh, la următorul vorbitor, domnul Massimiliano Salini și dumnealui intervenind de la distanță. Buongiorno, grazie. Vă mulțumesc. Bună ziua. Am ascultat cu atenție răspunsurile oferite la numeroasele întrebări care s-au adresat, mai ales în ce privește mecanismul de ajustare. Și dumneavoastră v-ați referit la consecvența cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Însă, diavolul se ascunde adesea în detalii. Dacă se aplică regulile riguros, dacă se aplică regulile OMC, ajungem într-o situație oarecum stranie pentru țările care se prefac că aplică sisteme interne ETS, aceste țări ar putea să beneficieze de scutirile de la aplicarea mecanismului privind emisiile de carbon, care însă trebuie aplicate în Uniunea Europeană, unde derogările nu, nu se fac decât uh, în cazul, în cazul unor angajamente foarte concrete. Deci atenție la legătura cu OMC, pentru că în această situație OMC-ul ar putea pur și simplu să fie un instrument de care să profite inamicii noștri. A doua chestiune legată de uh, mecanismul de ajustare în legătură cu dioxidul de carbon. Nu se poate pune în aplicare în, uh, uh, simultan cu uh, ETS-ul nostru. Ce părere aveți de acest lucru? Uh, yeah, uh, thank you uh, for those questions. So... Mulțumesc pentru aceste întrebări. În ceea ce privește mecanismul de ajustare la frontieră pentru CO2, în momentul de față facem evaluarea de impact, cam aceasta este etapa din proces. Obiectivul nostru este ca în prima jumătate lui 2021 să venim cu propunerea legislativă Comisarul Gentiloni este, este responsabil pentru asta, dar, bineînțeles, suntem foarte atenți, mai ales la această chestiune a compatibilității cu OMC. Analizăm uh, diferite mm, eventuale structuri, posibile structuri pentru acest uh, mecanism în momentul de față. Tocmai pentru a respecta compatibilitatea cu OMC. Trebuie să se aplice la fel și produselor importate și celor uh, interne. Opțiunile pe care le analizăm uh, trebuie să garanteze că se aplică în mod egal, cum spunea că ar putea fi o taxă la importuri care să fie la prețul uh, carbonului din UE sub uh, ETS ar putea fi o extindere a ETS la importuri, deci practic uh, importatorii ar uh, contribui la ETS ca și când, sau ar, ar, ar cumpăra certificate ca și când producția ar avea loc în Uniunea Europeană. Deci sunt mai multe idei și, bineînțeles, fiecare are alte implicații sub regulile OMC. Dar esențial este că regulile trebuie să prevină discriminarea între produse uh, externe și interne. Acesta este elementul cheie, principiul nediscriminării. Iar apoi, în ceea ce privește întrebarea dacă este în paralel cu sistemul nostru ETS, cum funcționează, e bine, ideea este să-l introducem în, parla, în paralel cu eliminarea alocărilor sau certificatelor gratuite pentru uh, întreprinderi în Uniunea Europeană, pentru că nu putem să avem alocări uh, uh, gratuite în Uniunea Europeană și taxe pe importuri. În momentul de față avem de-a face cu um, delocalizări de carbon, uh, de emisii de carbon prin alocările gratuite. Încercăm să eliminăm asta, bineînțeles. Mulțumesc, domnule Salini. Mai doreați să puneți o întrebare? Sì, grazie. E, eh, mult... Mulțumesc. Un răspuns foarte exhaustiv. Dar atenție, vreau să reiterez ce am spus. E foarte corectă preocuparea legată de principiul nediscriminării, dar să nu uităm că vorbim și de garanțiile la care se referea mai devreme și un alt coleg, mai ales în ce privește sectorul siderurgiei. Înțeleg foarte bine ce spuneți, dar dacă s-ar întâmpla o situație de urgență, dintr-un motiv oarecare, fie un Uh, cu tremur de pământ, fie criza COVID-19. V-aș atrage atenția asupra concentrării asupra unei aplicări neacademice a regulilor, ci pur și simplu a reanalizării întregii paradigme pentru tot sectorul manufacturier. Aceste garanții în sectorul siderurgic nu vor putea fi blocate în 2021, pentru că asta ar însemna să condamnăm la moarte o întreagă industrie care alimentează o mulțime de alte filiere secundare. Deci, atenție, aceste chestiuni trebuie analizate și trebuie legate de etapa istorică în care ne aflăm. Uh, uh, thank you uh, for those questions. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste întrebări. Așa este, aveți dreptate, trebuie să um, facem lucrurile în ordinea corectă, nu putem introduce mecanismul de ajustare la frontieră într-un mod care să uh, creeze un dezavantaj pentru companii europene, dezavantaj față de importatori de aceleași produse. Vom fi foarte atenți uh, când vom analiza și când ne vom proiecta mecanismul. Vom vedea cum îl introducem și în câte etape, ce, cum îl împăcăm cu ETS și cum se potrivesc toate între ele. În ceea ce privește industria siderurgică, deja este cea mai protejată industrie în Uniunea Europeană. Practic, o treime din măsurile de protecție comerciale pe care le avem se referă la sectorul siderurgic. S-ar putea să trebuiască să eliminăm măsurile de garantare sub regulile OMC, deoarece acestea sunt foarte clare în acest sens. Și altfel ne-am am devenit vulnerabili la uh, măsurile din partea altor țări dar vom vedea cum putem să obținem același rezultat în alte moduri pentru industria europeană. Încercăm a doua oară să ne conectăm cu doamna Vedren. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. În acest uh, context special, COVID, uh, blocaj la COMC și așa mai departe. Europa nu poate să fie dependentă de parteneri. Noi trebuie să fim independenți, să avem o politică mai puternică. Trebuie să acționăm pe toate fronturile, la nivel multilateral, cum ați spus la OMC, dar cum sau ce veți propune pentru ca comerțul mondial să fie reglementat, just și durabil? După cum ați spus, doamna von der Leyen a anunțat crearea unui nou instrument care să combată măsurile, măsurile coercitive ale statelor terțe. Vom pune în sfârșit capăt oare Uniunii Europene naive, dar cum ne asigurăm că toate statele membre sprijină acest model? Ați vorbit despre uh, protecția intereselor noastre prin uh, reciprocitate, și uh, comerț durabil, dar aveți și propuneri pentru a debloca situația în Consiliu? Yeah, uh, thank you. Uh... Mulțumim foarte mult pentru aceste întrebări. Întâi, în ceea ce privește reforma OMC. OMC-ul este într-o criză profundă și trebuie reformat. Trebuie modernizat, trebuie să um, relansăm funcția de negociere OMC, trebuie să uh, avem din nou uh, organismul de apel de la OMC, care, după cum știți, uh, uh, este blocat. Ce spunem de la Uniunea Europeană? este următorul lucru. Ne angajăm pentru reforma uh, OMC uh, și abordarea tuturor uh, acestor subiecte va fi și o condiție pentru numirea viitorului director general la OMC. Încercăm să abordăm și subiecte precum subvențiile chineze și multe alte elemente. Toate vor trebui abordate cum putem face ca statele membre OMC să uh, vină la masa negocierilor. Este o provocare, trebuie recunoscut. Dacă ne uităm um, în jur, devine clar că Europa trebuie să fie lider, pentru că nu o va face nimeni altcineva. Trebuie Um, să cooperăm și cu Statele Unite pentru a le aduce înapoi în cadrul multilateral pentru că și trebuie să discutăm și cu China, pentru că multe din probleme vin din modelul uh, economic al Chinei și în același timp în absența progresului trebuie în acest domeniu trebuie să putem să ne și apărăm. Uh, Uh, este dificil, dar trebuie să lucrăm la asta și sper că vom reuși. Maria, Mulțumesc foarte mult, Maria. Aveți o întrebare suplimentare? Da, mulțumesc. Vreau să revenim asupra instrumentului pentru a combate măsurile coercitive. Aș vrea să insistăm. Cum putem în interiorul Uniunii Europene să avem toate aceste mecanisme? Aș vrea să știu mai precis din partea dumneavoastră ce intenționați să facem și pentru ca să ne apărăm uh, valorile trebuie să ne apărăm normele, legile. Ați vorbit foarte mult despre inițiativele franco-germane. Care este propunerea concretă pe care vreți să o faceți pentru ca să vă asigurați de angajamentul statelor partenere? Cum putem să ne protejăm indicațiile geografice? Cum putem să vedem că sunt controlate, că sunt mai puține contrafaceri? Cum putem să ne respectăm standardele mai bine? În primul rând, cum putem să convingem statele membre UE? Cred că în anumite domenii statele membre sunt deja implicate. Dacă vorbim de Pactul Verde European, acesta este ambițios în implementarea sa și în reducerea emisiilor avem limite impuse pentru toate statele membre care participă. Sigur că aceste standarde trebuie să se regăsească și în comerț și aceasta mi se pare o consecință logică a deciziilor pe care le-am luat cu susținerea tuturor statelor uh, membre. Pe uh, mecanisme de apărare comercială, eu cred că putem construi pe regulamentul de punere în aplicare, pe instrumentul uh, internațional de achiziții publice. În general, statele membre sunt de acord că trebuie să punem în aplicare mai bine măsurile de um, apărare comercială și trebuie să ne asigurăm și că toate aceste măsuri sunt respectate de către țările terțe sau de către partenerii noștri comerciali. Discutam înainte cum putem să îmbunătățim punerea în aplicare a capitolelor de uh, comerț și uh, dezvoltare sustenabilă, TSD, Important e că avem acum și un responsabil pentru punerea în aplicare a um, dispozițiilor în materie comercială și deci acesta va putea să se asigure că țările terțe urmăresc mai bine regulile și urmăresc și angajamentele pe care și le-au asumat în cadrul acordurilor de liber schimb. Mulțumesc. Virginie Joron, acum. de comisar. Domnule, sunteți candidat la postul de comisar însăcinat cu relațiile comerciale, deci dumneavoastră veți hotărâ ce produse vor ajunge în supermarketurile noastre. În ultimii ani, consumatorii au fost scandalizați de carnea de cal folosită în lasagna sau de carnea din Brazilia avariată. Bruxelles a continuat să importe, deși Statele Unite, de exemplu, și-au suspendat importurile. S-au făcut niște audituri în Canada în 2014 și în 2018 despre carnea uh, bovină și porcină. De cele două ori auditul a fost negativ. Uh, aceste animale sunt crescute în mod intensiv cu hormon de creștere și cu făini animale și de asemenea cu antibiotice și alte substanțe chimice. Fermele canadiene, două treimi dintre ele, nu respectă normele europene. Trecând acum printr-o criză sanitară fără precedent, cred că cetățenii europeni mai mult ca niciodată doresc să știe ce mănâncă. Mâine veți bloca cele 664.000 de tone de carne din, importată din Canada, atâta timp cât aceste ferme nu respectă normele europene. Mulțumesc! Yeah. Vă mulțumesc pentru această întrebare. În primul rând, suntem pe deplin conștienți de faptul că sectorul agricol este unul deosebit de sensibil în cadrul uh, schimburilor comerciale și avem interese ofensive foarte importante în acest domeniu, pentru că dacă vă uitați la bunurile agricole proaspete și cele transformate, noi uh, avem un potențial de creștere foarte mare. Suntem prudenți și atunci când ne deschidem piețele, folosim în general cote, ne asigurăm că standardele uh, de uh, bunăstare animală și uh, standardele sanitare sunt pe deplin respectate și nu ne mulțumim doar de cuvinte frumoase, trecem și la fapte. Atunci când discutăm, de exemplu, despre importuri, 100% dintre uh, uh, verificările uh, pe teren sunt făcute de experți europeni ca să garantăm că standardele noastre în domeniul fitosanitar și sanitaro-veterinar uh, sunt respectate. În ceea ce privește fermele din uh, Canada și auditul nostru a arătat că existau deficiențe în standardele de igienă și că atare au fost suspendate importurile din două dintre fermele unde s-a constatat că existau nereguli și agenția de uh, uh, inspecție pentru alimente din Canada a uh, penalizat abatoarele și fermele unde se constatau aceste nereguli și în plus a verificat toate uh, um, fermele care exportau în Europa ca să se asigure de respectarea uh, normelor. Există un sistem uh, segregat, astfel încât să fim siguri că animalele care nu au uh, fost hrănite cu hormon de creștere sau cu alte substanțe interzise în Europa să nu ajungă uh, să fie exportate în Europa. Mulțumesc! întrebare suplimentară. Vă mulțumesc pentru aceste precizări. Parlamentul din Cipru, în august 2020, s-a votat pentru ratificarea a votat împotriva ratificarea CETA, ceea ce înseamnă că acest acord nu se va putea aplica. Uh, în articolul din Le Figaro s-a arătat că există jambon de Parma și uh, uh, parmezan din Canada, ceea ce înseamnă că Canada nu respectă produsele uh, cu indicație geografică uh, protejată. A existat multe alte probleme legate de uh, respectarea regulilor. Sute de miliarde sunt cheltuiți tocmai pentru a înșela parlamentele naționale, deși mai multe state au votat împotriva legislației europene. Eu cred că alegerea democratică din Cipru nu va fi respectată. Aceasta este viitorul pentru Europa mâine. Veți profita de acest nu cipriot pentru a renegocia acordul CETA. Mulțumesc. Ok, uh, thank you for... Da, mulțumesc pentru această întrebări. De fapt, nu toate țin de competența Comisarului pentru Relațiile Comerciale. Eu cred că țin mai degrabă de competența Parlamentului European, deși nu în întregime. Oricum, în ceea ce privește acordul CETA, acum se face o punere în aplicare provizorie a acestui acord. Au trecut uh, mai mulți ani de când a început uh, procedura de ratificare și această procedură este deosebit de clară. Statele membre trebuie să notifice faptul că un acord în mod definitiv nu a fost ratificat. Când această notificare se face la nivel european, este uh, luată în considerare. Cipru încă nu a transmis acest eșec definitiv de ratificare al acordului CETA. Și nici nu am fost înștiințați că Cipru va transmite o astfel de notificare. Deci, deocamdată, CETA este aplicat în mod provizoriu. Next is... Mulțumesc, dăm cuvântul lui Rafael Glucksmann. Monsieur le, le vice-président. Domnule vicepreședinte, vorbim uh, în, în momentul în care vorbim, uh, milioane de uiguri sunt în tabere de muncă din uh, China. Iată cum sunt produse cămășile noastre Uniqlo și papucii Nike. Iată ce trebuie să stopăm cum anume, într-o manieră concretă, veți uh, ajuta la sau contribui la uh, interzicerea practicilor acestora uh, care încalcă dreptul omului și care sunt specifice uh, multinaționale lor. Cum anume vă veți asigura că genul acesta de practici nu vor mai putea fi aplicate de către multinaționale? Cum vă veți asigura că ele își achită cu toate uh, uh, taxele vamale de asemenea? Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această întrebare. În primul și în primul rând, suntem cu toții îngrijorați de, îngrijorați de maniera în care uigurii sunt tratați și cerem Chinei să respecte drepturile omului. Uh, Uniunea Europeană a spus asta cu tărie, inclusiv la cel mai recent summit UE-China. Liderii europeni au fost cât se poate de clari în ceea ce privește acest subiect. Un subiect pe care de altfel îl tratăm în continuare, atât în relațiile bilaterale, cât și în cadrul discuțiilor multilaterale. Trecând acum la comerț. Combaterea muncii forțate este o prioritate a Uniunii Europene face parte din convențiile Organizației Mondiale a Muncii. Este clar că un, uh, această responsabilitate trebuie să fie asumată. Prin urmare, în momentul în care vorbim despre acordul cuprinzător uh, privind investițiile, ei bine, acest acord se va ocupa și va trata și subiectul uh, muncii forțate. În ceea ce privește originea bunurilor, e clar că trebuie să fie analizate lanțurile de aprovizionare și iată aici uh, intervine instrumentul de due diligence. Există comisar, un comisar care se ocupă special de această parte, dar bineînțeles uh, comisarul pentru comerț îl va asigura. Deci vom colabora pentru a ne asigura că atât uh, impactul cât și riscurile implicate de lanțul de aprovizionare sunt evaluate. Ne vom asigura astfel că bunurile produse prin muncă forțată nu ajung pe piețele europene. În ceea ce privește cadrul de sancțiuni pentru încărcarea drepturilor omului, e bine, acest cadru a fost uh, creat de mine. Este un fel de act Magnitsky, așa cum spun uh, unii. Este vorba despre un uh, sistem de sancțiuni sancțiuni împotriva autorităților, uh, operăm înghețări ale averilor, uh, interzicem uh, accesul la fonduri pentru indivizi, dar și entități. Iată, există acest cadru disponibil, sperăm că îl vom putea aplica cât mai curând cu putință. Întrebare suplimentară. Mulțumesc pentru acest răspuns al dumneavoastră. Dar până când acest cadru va fi pus în aplicare? Care sunt instrumentele comerciale europene în vigoare care ne-ar putea permite să uh, sancționăm acele companii care folosesc, folosesc munca forțată? Camera Reprezentanților din SUA, spre exemplu, a decis să interzică importul de produse textile uh, obținute uh, în urma uh, muncii forțate a uigurilor. Oare o decizie similară este ea posibilă în Europa? Am putea, spre exemplu, folosi uh, legislația anti-dumping uh, revizuită, care ține cont de condițiile uh, sociale, de mediu și de durabilitate, pentru a ne asigura că genul acesta de produse, într-adevăr, nu mai ajung pe piața europeană. Cu siguranță există lucruri pe care le putem aplica și în temeiul cu cadrului uh, curent. Combaterea muncii uh, forțate este unul dintre principiile OMC și, de asemenea, este unul dintre principiile pe care le negociem în bilateral. Acordul de investiții este în continuare în curs de negociere cu China. Vom vedea cum putem aplica în contextul acesta regulile OMC, însă e important să deținem toate informațiile cu privire la lanțurile de furnizare, asta pentru a ne asigura că putem interzice importul de bunuri rezultate în urma muncii forțate. Și, în, uh, după cum vă spuneam, vom lucra asupra subiectului, aceasta fiind una dintre prioritățile noastre. Mulțumim! Urmează Ana Cavazzini. Um, thank you, Mr. Vice President. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Ne aflăm într-o criză climatică și dumneavoastră ne asigurați că acordurile comerciale sunt compatibile cu tranziția verde și mă bucur foarte mult, dar a spus și că acordul de la Paris nu va fi un element uh, esențial decât în acordurile viitoare. Pentru noi e prea târziu, pentru că deja negociem cu aproape toată lumea, așa că prima întrebare pe care o pun este dacă o să ne asigurați și vă asigurați că toate negocierile în curs, uh, ca cele cu Noua Zeelandă, țin cont de protecția climei și de toate celelalte aspecte de climă și că veți face o evaluare de impact a acestor uh, acorduri? Un exemplu ar putea să fie acordul cu Mercosurul. Ați vorbit și dumneavoastră despre acesta. Exportul, experții arată foarte clar că acest uh, acord va duce la um, o despădurire excesivă și deci vreau să vă întreb, sunteți de acord că așa cum stau lucrurile acum, acordul uh, Mercosur nu poate să fie ratificat și ca să fie foarte clar, îngrijorările noastre de mediu nu vor putea să fie rezolvate prin declarații care nu sunt obligatorii. Sunteți gata să redeschideți negocierile pentru ca să aduceți obiective de mediu obligatorii pe masa negocierilor? Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebări. În legătură cu acordul de la Paris ca element esențial al negocierilor acordurilor comerciale. Trebuie să cerem de la directorii de negociere aceste puncte, deci deja am văzut în cadrul Brexitului și deci al negocierilor cu Regatul Unit că se întâmplă și probabil Comisia a prevăzut acest lucru și pentru următoarele acorduri. Capitolele cu privire la angajamentele luate la acordul de la Paris, incluzând aici Mercosurul și negocierile cu Noua Zeelandă și cu Australia, toate acestea pot fi analizate pentru ca să vedem dacă putem deja să introducem obiective care să conțină obligativitatea punerii în aplicare, mai ales în cadrul Noii Zeelande, de exemplu revizuirea sau evaluarea acordurilor comerciale pentru a întări capitolul de respectare a acordului de la Paris, mai ales pentru aspectele de dezvoltare sustenabilă și comerț, da, putem să facem acest lucru, ne gândim să revizuim toate regulile din cadrul uh, sistemului generalizat de preferințe. Apoi, în legătură cu Mercosurul, cred că pe Mercosur am spus deja foarte clar că uh, Vom avea nevoie de ceva concret care să se poată pune în aplicare pentru ca să putem să ne apropiem de, de ratificare. Momentan nu se poate discuta de ratificare. Dacă începem acum să mergem direct în direcția uh, ratificării, eu cred că am greșit și nu cred că e bine să mergem direct spre ratificare. Eu cred că trebuie să fie clar uh, că acordul nu facilitează în niciun fel despăduririle. Sigur că trebuie să ne facem și temele în Uniunea Europeană. Avem deja un regulament care să prevină intrarea în Uniunea Europene a cherestelei uh, obținută prin metode ilegale. Comisia a făcut o propunere pentru ca să se asigure că și Uniunea Europeană să ceară pentru alte bunuri același lucru, să nu prevină, provină din zone uh, defrișate. Deci trebuie să facem această încercare la toate nivelurile și mai ales cu țările din Mercosur, Brazilia în primul rând. Comisia a început negocierile deja și încearcă să vadă care sunt angajamentele substanțiale pe care le poate obține de la țările Mercosur și cum poate să evite riscul despăduririi. Suntem cu toții de acord că nu ne dorim așa ceva. Întrebare suplimentară, spune președintele. Da, am o întrebare uh, suplimentară, dar uh, vă mulțumesc pentru răspuns, în primul rând. Vreau doar să mă asigur că nu veți redeschide negocierile, asta este ceea ce ați spus. Apoi, puteți să ne spuneți mai exact care sunt uh, planurile dumneavoastră pe inițiativa de clima OMC? Și o altă întrebare finală Știți că aproape 100 de membri în Parlamentul European v-au cerut să vă asigurați că se elimină din uh, tratatul pe Carta Energetică combustibilii fosili. Propuneți, deci, să se uh, elimine protecția combustibililor fosili din această carte și dacă da, cât veți, cât veți negocia dacă nu se ajunge la un acord și când explorați și posibilitatea de a ieși complet din uh, varianta combustibililor uh, fosili. Da, mulțumesc. O să răspund telegrafic pentru că sunt multe întrebări. În primul rând, uh, redeschiderea negocierilor cu Mercosurul. M-ați întrebat să confirm, nu cred că ar fi bine. Am negociat 20 de ani și dacă imediat după ce am finalizat negocierile le redeschidem și le aruncăm la gunoi, nu cred că e bine, pierdem credibilitate ca partener internațional. Dar vom fi foarte clar în ceea ce privește angajamentele preratificare. Așa am obținut și de la Vietnam un angajament prin participarea Parlamentului și a Comisiei INTA. Vietnamul a făcut reforme considerabile pe piața muncii pentru ca să poată să fie compatibil cu uh, Convenția Organizației Internaționale a Muncii. Explorăm aceeași variantă și pentru Mercosur. Inițiativele pe comerț și climă. După cum ziceam, vreau să construim uh, pe inițiativa bunurilor de mediu. Vrem să extindem deci de pe aceste bunuri și pe alte bunuri și servicii, să încercăm să avem o propunere pentru următoarea conferință ministerială. Să lucrăm cu țările așa numite uh, FAST sau uh, OTAVA și să încercăm să găsim un acord pentru o propunere în cadrul conferințelor ministeriale. Carta cu privire la energia, și, uh, energia regenerabilă și posibilitatea acordată membrilor de a ieși din schemele de protecție pentru combustibilii fosili. Da, acesta este chiar scopul reformei, deci da, suntem de acord. Mulțumesc! Sven Simon. I really... Împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere în ce privește acordul cu Mercosur. Din tot ceea ce s-a afirmat aici, nu totul este adevărat. De exemplu, Bolsonaro de mai multe ori a spus că va părăsi acordul de la Paris dacă nu va exista un acord Mercosur. Și ce spuneți dumneavoastră, doamna Cavazzini? Experții uh, au tras concluzii clare da, au tras concluzii clare, dar eu cred că miza nu este doar un singur document sau un singur acord. Când discutăm despre acest acord, discutăm despre locul nostru ca și europeni în lume. Eu sunt ferm convins că europenii au de ales între a juca un rol și a avea un acord comercial sau niciun fel de rol și altcineva ne va lua locul. Aș dori să vă rog să ne explicați mai mult de ce avem nevoie de aceste acorduri. Și întrebarea mea despre OMC. Domnul Hogan avea o abordare pragmatică în legătură cu Organizația Mondială a Comerțului și în legătură cu atitudinea Statelor Unite. Aveți de gând să continuați această atitudine și veți depune eforturi uh, ca să se reformeze mecanismul de soluționare a litigiilor sau nu? Foarte bine. Mai întâi în ceea ce privește acordul cu țările Mercosur. Se discută mult despre acest acord. Este primul acord pe care țările Mercosur îl acceptă să-l semneze cu un singur partener. Deci dacă va fi ratificat, vom avea avantaje substanțiale. Deci este un acord cu implicații geopolitice. Și vă spuneam, Europa poate să influențeze situația din alte țări doar dacă se implică direct. Și este de asemenea clar care sunt uh, motivele de îngrijorare, acordul de la Paris, uh, uh, despăduririle și am intenția să fiu atent la toate aceste aspecte. A doua întrebare despre mecanismul de soluționare a litigiilor de la OMC. Da, dacă ne gândim la abordarea americană, acolo e uh, motiv de adresat critici, știind că procedurile de soluționare a litigiilor sunt foarte lungi. Să nu uităm că litigiul Airbus-Boeing a durat 15 ani uh, și situația s-a modificat mult în tot acest răstimp. Deci putem să criticăm, oricum ar fi, Uniunea Europeană insistă asupra faptului că ne trebuie o soluționare a litigilor obligatorie și în două etape și în plus trebuie să fie reinstaurat organul de apel. Suntem gata să discutăm cum anume să funcționeze acest organ de apel. Știm că uh, sistemul de soluționare a litigiilor nu a funcționat niciodată ca pe roate, dar suntem gata să ne implicăm în această reformă. Aveți o întrebare suplimentară? Nu. Nu am o întrebare suplimentară. Pentru mine, răspunsurile dumneavoastră sunt foarte convingătoare. Vă mulțumesc. Are cuvântul Ian Zaradil. Vă rog frumos să-l conectați. So, Thank you very much. I hope Mulțumesc, sper că mă puteți auzi. Vă mulțumesc, domnule comisar. Sper că și dumneavoastră că vă simțiți bine. Aș vrea să revenim la Asia. Este un centru uh, de creștere economică și un centru comercial din punctul meu de vedere. În acest context, nu putem să nu vorbim despre China. China este într-adevăr un partener dificil, dar nu ne putem permite să pierdem piața, piața chineză și să pierdem China ca și partener comercial. Iată de ce nu ne permitem să avem aceeași atitudine uh, Uh, agresivă ca și Statele Unite ale Americii. Știu că există un. Uh, se negociază un acord de investiții cu China. Care este calendarul pe care vi-l uh, propuneți pentru încheierea acestor negocieri și, de asemenea, care sunt ideile dumneavoastră pentru continuarea relațiilor cu China? Uh, în al doilea rând, uh, avem și statele ASEAN pe, alt, pe de altă parte. Unele sunt concurente cu China într-o oarecare măsură. Am încheiat deja un acord comercial cu Vietnamul și de ce, uh, iată de ce vă întreb care va fi uh, strategia dumneavoastră cu privire la statele ASEAN pe viitor. Cum credeți că ar trebui să negociem cu aceste state deosebit de interesante? Ian, pentru, urmă, pentru întrebarea suplimentară n-ai decât 30 de secunde la dispoziție. Domnul comisar, mulțumesc tare mult pentru aceste răspunsuri. Mai întâi de toate calendarul pentru încheierea negocierilor cu privire la tratatul cu uh, China. În 2019 ne doream să încheiem negocierile uh, la finele anului 2020 atât noi cât și China. China, de altfel, a subliniat din nou și din nou dorința sa de a încheia aceste negocieri până la finele lui 2020. Partea europeană este în continuare uh, angajată să atingă finalul negocierilor uh, în acest an, însă, bineînțeles, viteza din perspectiva noastră nu trebuie să fie în detrimentul calității uh, uh literei acordului. Nu, nu ne trebuie orice fel de acord, ci ne trebuie un acord care să fie benefic pentru relația noastră uh, comercială. Dacă e să finalizăm negocierile anul acesta, bineînțeles, e minunat, dar importantă este substanța acordului, mai degrabă decât viteza negocierilor. Aceea, în ceea ce privește strategia pe care o avem vis-a-vis -vis de statele ASEAN, Știți prea bine, negociem deja un acord de liber schimb cu Indonezia, cea mai mare și mai populată țară din uh, grupul ASEAN. Trebuie însă să recunoaștem că negocierile sunt oareși cum lente, există mai multe obstacole. Spre exemplu, așteptăm din partea Indo- Indoneziei să ridice interdicția de importuri de produse alcoolice din Uniunea Europeană, o măsură luată după stabilirea de către Uniunea Europeană a unor reguli în ceea ce privește energia verde. Deci, există aceste negocieri, e drept lente cu Indonezia, mai există negocieri și cu Singapore și alții. Există dorința uh, de a unui acord de liber schimb între Uniunea Europeană și uh, regiunea ASEAN, dar uh, e drept încă nu s-au detaliat aceste ambiții. Iată de ce, pentru moment, vom continua să um, uh, negociem într-o manieră bilaterală. Întrebarea suplimentară. Vă mulțumesc. Să știți că nu voi folosi cele 30 de secunde pe care mi le-ați dat. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Dombrovski. Mulțumim, toate cele bune, Ian. Urmează acum Samira Rafaela. Thank you. Good afternoon. Mulțumesc. Bună ziua, domnule Dombrovski. Aș vrea să vă întreb despre imaginea comerțului internațional, despre ratificarea acordurilor comerciale din ultimii ani, care au fost analizate foarte mult uh, și au avut dificultăți, precum CETA, Mercosur. Noi considerăm la Renew că imaginea comerțului trebuie să fie că aduce locuri de muncă, aduce un avantaj în domeniul climei și în general economic. Ce vreți să faceți pentru a îmbunătăți imaginea comerțului internațional sau cum veți folosi, de exemplu, poziția creată nou a responsabilului cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială. Cum puteți să vă asigurați că acesta va aplica într-adevăr uh, respectivele reguli pe care trebuie să le verifice? Cum ne asigurăm să îi obligăm și pe partenerii noștri să o facă? Mulțumesc! Uh, yeah. Da, mulțumesc. În primul rând, imaginea comerțului internațional – Într-adevăr, avem de lucrat la ea. Este în interesul nostru să o facem. Dacă ne uităm la subiect, la rece, vedem că există un surplus comercial uh, pentru Uniunea Europeană și aceasta nu poate decât să ne scadă prosperitatea și nu este în interesul uh, economiei europene. Trebuie să putem să găsim o variantă mai eficientă a comerțului din perspectiva europeană și să vedem care sunt faliile sale. Ați vorbit despre noua funcție de responsabil cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială. Eu zic că e un post important pentru că el va putea să ne dea o oglindă exactă a felului în care se aplică acordurile comerciale, se va vedea și cum se înlătură barierele pentru companii deja o facem, dar se va putea face și mai sistematic decât până acum, ceea ce va aduce beneficii companiilor. Verificarea dispozițiilor preratificare, eu cred că aceasta trebuie să vedem dacă se poate face pentru că e nevoie de ratificare câteodată pentru a pune în aplicare, dar sigur, putem explora și această versiune. Trebuie să facilităm însă și IMM-urilor și companiilor în general uh, avantajele de pe urma comerțului internațional printr-o, prin acel portal sau ghișeu unic de acces pe piață, unde vor găsi toate informațiile în toate limbile Uniunii Europene și care se concentrează pe IMM-uri. Avem multe de făcut, aș zice, dar cred că este vorba de o muncă în interesul nostru, atât din punct de vedere economic, cât și din perspectiva proiectării valorilor și abordării noastre la nivel internațional. Mulțumesc. Doamna Rafaela, o întrebare suplimentară? Da, mulțumesc. Mulțumesc pentru răspunsuri. După părerea mea, o manieră de a îmbunătăți imaginea comerțului este de a arăta că poate fi echitabil pentru toată lumea femeile nu pot beneficia la ora actuală la fel de mult ca bărbații din uh, acordurile comerciale. De fapt, femeile ocupă cam 40% din locurile de muncă din comerțul internațional. Poate că dumneavoastră, care sunteți și responsabil pentru o economie care funcționează pentru oameni, va trebui să vă asigurați și că acest comerț pe care îl veți gestiona să fie echitabil pentru toată lumea. Puteți include capitole de gen în toate acordurile moderne comerciale și sunteți gata să vă asigurați că această echitate este garantată pe viitor? Răspuns. Comerțul și genul fac parte din capitolele de comerț și de dezvoltare sustenabilă, unde avem, de exemplu, o prevedere despre non-discriminare, dar cu siguranță se poate face mai mult în domeniu. DigiTrade tocmai face un studiu pe participarea femeilor în comerț, mai ales în comerțul de mărfuri. Avem date concrete pe care ne bazăm studiul și vom avea un studiu suplimentar după aceea și pentru participarea femeilor în domeniul comercial cu accent pe servicii. Facem o analiză de gen de asemenea în ceea ce privește studiile de impact a sustenabilității și lucrăm la nivel multilateral pe mai multe componente de gen. În primul rând, la declarația de la Buenos Aires pentru capacitarea femeilor din cadrul OMC, vorbim despre capitole speciale prevăzute pentru comerț și gen avem, de exemplu, un capitol pe care îl negociem acum în cadrul acordului de asociere UE-Chile și cred că acestea pot fi destule exemple pozitive pentru alte acorduri comerciale care vor mai urma. Eu zic că este un domeniu pe care putem să-l întărim și va fi parte dintr-un efort colectiv mai larg. Vrem să pregătim un plan de acțiune pentru egalitatea de gen 2021-2025 pentru relațiile externe și comerțul va fi o componentă esențială. Mulțumesc, spune președintele. Următoarea întrebare vine de la Udo Bulman. Thank you, Chair. Uh, Vice President... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte și comisar desemnat, Vreau să vă vorbesc pe șleau. Trebuie să scriem un nou capitol al politicii comerciale al Uniunii Europene. Obiectivele de dezvoltare sustenabilă trebuie să se afle în centrul atenției și apoi eu cred că trebuie să ne îmbunătățim acordurile. Deci vă rog frumos să-mi spuneți care sunt instrumentele din cutia dumneavoastră pe care aveți de gând să le folosiți ca să uh, permiteți punerea în aplicare și respectarea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă ca să um, motiva țările care nu-și respectă angajamentele. Dacă vă uitați la ce se întâmplă în Africa, doar 5% din importurile care vin pe piața internă Uh, vin în, uh, pe piața Euro- provin din Africa și ajung pe piața europeană, cum putem să ajutăm celelalte state care beneficiază de aceste tarife preferențiale? Mulțumesc! În ceea ce privește respectarea uh, uh obiectivelor de dezvoltare sustenabilă, s-a discutat mult despre acest subiect în ceea ce privește acordurile în vigoare, acum ne străduim să avem o abordare mai sistemică, va fi una dintre misiunile responsabilului cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială. Vom încerca să creăm un ghișeu unic pentru primirea plângerilor și a reclamațiilor, inclusiv din partea reprezentanților societății civile, și orice fel de alte uh, uh, sesizări cu privire la uh, obiectivele de dezvoltare sustenabilă. Deci o abordare mai sistemică cu ajutorul um, uh, responsabilului. Și de asemenea am uh, încercat să ne gândim ce putem să întreprindem pe uh, viitor și avem această contribuție Uh, uh, din partea Franței și a țărilor de jos, care cred că ne oferă niște piste foarte bune. Avem și planul de acțiune și vom comanda un studiu ca să vedem cum putem să um, ducem o politică de reducere a taxelor vamale, de exemplu. În ce privește acordul de la Paris și uh, corelarea cu um, practicarea tarifelor preferențiale și cu obiectivele de dezvoltare sustenabilă, nu pot decât să vă dau exemplul Cambogiei. Dar ce s-a întâmplat în cazul în speță este mai degrabă o, o soluție de ultim rezort pentru că în ce privește le acordurile SGP Plus și SGP, acestea, mod normal, vizau țările în curs de dezvoltare sau cele mai puțin dezvoltate. Și noi ne-am gândit întotdeauna și la consecințele pe plan economic și social a acestor acorduri. Mulțumesc, domnule comisar. Haideți să ne uh, uităm mai îndeaproape la SGP 15. Știu că Comisia va veni cu o propunere în ceea ce privește sistemul de due diligence, un pas important în, pe calea cea bună. Cum veți uh, uh include această clauză în acordul cu țările Mercosur, unde știm că avem mari probleme? Aud colegii de la PPE care îmi spun, da, fiți atenți, uh, nu puneți toată povara pe Uh, întreprinderile private și așa mai departe, dar trebuie să uh, includem toate aceste dispoziții în acordurile comerciale, dar una este punerea în aplicare a prevederilor legale și alta este să ai un mecanism de um, aplicare imediată a unor sancțiuni. Deci cum aveți de gând să convingeți țări precum țările Mercosur să accepte o clauză de due diligence uh, într-un acord internațional și cum îi convingeți că vor exista sancțiuni în cazul nu se, nu se pun în aplicare toate prevederile legale. Am discutat deja despre acordul cu țările Mercosur. Am spus că există niște angajamente de respectat în faza de pre-ratificare. Mi se pare abordarea cea mai uh, pragmatică și vrem să ne asigurăm că toate aceste țări sunt pregătite să uh, se implice, să-și ia angajamente și să le și respecte și apoi vom constata la fața locului dacă există îmbunătățiri, de exemplu în ceea ce privește tăierea pădurilor. În ceea ce privește uh, due diligence, am spus că vor exista dispoziții cu caracter obligatoriu. Cu atât mai mult cu cât Comisia are de gând să facă această propunere cu caracter orizontal în ceea ce privește clauzele obligatorii de uh, due diligence. Iar în cazul tăierii pădurilor vom veni și aici cu o propunere legislativă care să garanteze că cererea de bunuri din Uniunea Europeană nu trebuie să cauzeze uh, uh, tăieri abuzive de uh, păduri. Deci va fi, cum spuneam, o legislație orizontală și deja există reglementări care prevăd interzicerea pătrunderii pe teritoriul UE și în piața internă a unor produse uh, pe bază de lemn din tăieri uh, ilegale sau abuzive. Dar oricum uh, avem nevoie de îmbunătățiri tangibile. From... Mulțumesc. Acum urmează Angelica Vinci, conectată de la distanță. Uh, thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte executiv. Considerați că există un uh, pericol pentru statele membre presiunile uh, la care sunt supuse și despre care se tot vorbește și de asemenea, considerați că lipsa de unitate la nivel european când vine vorba despre decizii ce vizează politici importante uh, va avea efecte pe termen lung pentru Uniunea Europeană? În primul și în primul rând, presiunile la care sunt expuse statele membre, presiunile uh, exercitate de state terțe. În, am folosit deja multe dintre instrumentele noastre de apărare comercială. Acestea trebuie în continuare întărite, dar când vine vorba despre măsurile coerciv, coercisive ale statelor membre, ce înseamnă asta? Înseamnă măsuri uh, care încalcă uh, clar regulile OMC, deci în ceea ce privește aceste presiuni, Comisia va veni cu uh, o propunere legislativă de instrument anticoercitiv care să permită Uniunii Europene să reacționeze uh, în cazul în care se întreprind astfel de acțiuni, uneori de natură protecționistă, alteori de natură politică Pot fi uh, măsuri menite a uh, a uh, periclita unitatea europeană. Deci e clar că trebuie să contracarăm astfel de acțiuni, să protejăm sectoarele și companiile afectate și trebuie să folosim toate instrumentele de apărare comercială care ne stau la dispoziție și despre care am tot discutat. O întrebare suplimentară? Mulțumesc. În contextul rolului uh, comerțului internațional post pandemie, s-a tot vorbit despre strategia noastră de autonomie. Aceasta are, este corelată cu politica noastră cu privire la vecinătate? Când vorbim despre autonomia deschisă și strategică, când vorbim despre rezistența economiei Uniunii Europene, ne dăm seama că pandemia aceasta ne-a învățat cât de importantă este rezistența lanțurilor de aprovizională aprovizionare și ne-am învățat ce se poate întâmpla în cazul în care depindem uh, de un singur furnizor, dar fie el companie, fie stat național. Am văzut care sunt slăbiciunile pe care le avem și iată lucrăm la întărirea rezistenței economice, la sporirea rezistenței economice. Încercăm să găsim diverse opțiuni, fie crearea de rezerve, fie scurtarea lanțurilor de aprovizionare. Există mai multe uh, piste pe care le putem uh, și pe care le analizăm în momentul de față. Există de asemenea avantaje care, se, uh, care se, sunt relevate de diversele soluții creionate, spre exemplu, o apropiere a surselor de aprovizionare ar fi atât în interesul nostru cât și în, în uh, interesul vecinătății. Despre asta discutăm în momentul de față. Urmează domnul Morel. Mulțumesc, domnule președinte, estimate domnule comisar desemnat. Cred că cu toții suntem convinși aici că Europa trebuie să fie respectată din punct de vedere comercial. Nu e întotdeauna cazul, însă s-a vorbit deja de extrateritorialitatea dreptului american. Acum doi ani, în fața Parlamentului European, dumneavoastră erați sceptic cu privire la dispozitivul pentru Iran și sancțiunile americane. Acum, la doi ani după aceea, când vedem rezultatul, este zero, deci, într-adevăr, cum facem ca să ne facem respectați, pentru că nu e numai o chestiune de suveranitate, ci și de credibilitate. În al doilea rând, un lucru pe care nu prea l-am discutat, deși totuși e vorba de o practică ilegală de fraudă, este vorba de contrafacere. 85 de miliarde de euro care se pierd uh, pentru întreprinderile europene. E vorba de locuri de muncă distruse, IMM-uri care dau faliment. Ce facem concret ca prevenire și ca și combatere Momentan nu facem mare lucru. Și o ultimă întrebare. Ați vorbit despre sistemul generalizat de preferințe. Parlamentul a votat uh, acum câtva timp pe SPG Plus uh, o rezoluție cu Filipinele. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți ce părere aveți despre aceasta. Mulțumesc! Yeah. Uh, thank you. Uh... Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. În primul rând, efectele extrateritoriale ale sancțiunilor uh, țărilor terțe e o îngrijorare. Într-adevăr, Uniunea Europeană, după cum știți, nu recunoaște legalitatea sancțiunilor extrateritoriale ale țărilor terțe. Considerăm că sunt contrarii dreptului internațional și avem un instrument de blocaj pentru ca să ne protejăm operatorii economici – și pentru ca să prevenim punerea în aplicare a vreunei hotărâri uh, din Statele Unite în, uh, pe teritoriul Uniunii cum ar fi, de exemplu, clauzele clawback care au fost uh, impuse pe operatorii economici americani. Încercăm să întărim reziliența Uniunii Europene în fața sancțiunilor extrateritoriale și aceasta va face parte din comunicarea noastră Vom publica o comunicare în decembrie, așa cum arată calendarul acum, și va vorbi despre o întărire a autonomiei și suveranității, nu știm încă cum o să o numim, uh, Uniunii Europene în fața altor actori. În orice caz, subiectul acesta va fi. Apoi, în legătură cu contrafacerea. E vorba de o îngrijorare serioasă. Toate acordurile noastre comerciale sau prevederile comerciale au ca scop punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală și a altor drepturi din uh, domeniul protecției uh, indicatorilor geografici și așa mai departe, indicațiilor geografice, ce scuze. Astfel, avem și mecanisme de control printr-un um, fel de watchlist în domeniul contrafacerii, în care vedem care sunt operatorii care au beneficiat de contrafacere sau au participat la contrafacere într-un mod repetat. Avem și un dialog pe proprietatea intelectuală cu țări terțe, precum China, unde majoritatea mărfurilor contrafăcute sunt produse avem și un program de colaborare cu alte țări terțe în domeniul contrafacerii. Mi-ați pus și o întrebare pe sistemul generalizat de preferințe plus. E vorba de un sistem pe care încercăm să-l aplicăm și în felul în care a spus dumneavoastră, pentru ca să vedem cum poate Comisia să acționeze în situația actuală mai bine. Mulțumesc. Întrebare suplimentară, vă rog. Da, mulțumesc. Vreau să pun încă o întrebare. Ați spus că sunt dispozitive pentru lupta împotriva contrafacerii, dar nu mi se pare că sunt foarte eficiente, pentru că importările contrafăcute au trecut de la 3,9% în 2013 la 7,9% în 2019. Dumneavoastră ați vorbit de China și e foarte interesant, pentru că tocmai vrem să semnăm un acord de protecție a investițiilor cu China. Se știe însă că mii de uzine nu fac decât produse contrafăcute. De fapt, aceasta este menirea lor. Cum putem măcar să nu menționăm în cadrul discuției fructoase pe care o purtăm cu uh, Chinei și aici sunt de acord și cu domnul Glucksmann în ceea ce privește drepturile omului și uh, munca forțată. Cum putem să nu menționăm așa ceva când vedem, de exemplu, în domeniul comerțului electronic, platforme precum Alibaba și alte apariții în ultima vreme? N-am putea să ne asigurăm ca Uniunea Europeană, care plătește mult mai mult de 89% din uh, factura sa energetică în dolari, uh, să poată să echilibreze lucrurile? Cum putem să îmbunătățim rolul internațional al euro în uh, domeniul comercial? Pentru că mi se pare esențial să facem așa ceva. Mulțumesc! Uh. Răspuns. Pe contrafacere este o problemă majoră o problemă de asemenea de punere în aplicare a regulilor la frontierele externe, o problemă de taxe, de taxe vamale și, după cum ziceam, și la proprietatea intelectuală, avem un dialog pe proprietatea intelectuală cu anumite țări în mod prioritar și China este una dintre ele pentru că 80% din capturile bunurilor contrafăcute vin din Hong Kong sau din China. E deci o problemă gravă, într-adevăr, și vom continua să punem presiune pe ele. În întrebarea despre rolul euro. Am lucrat uh, pentru îmbunătățirea rolului euro pe piața mondială comercială. E nevoie de măsuri de suveranitate, de îmbunătățire uh, a autonomiei noastre și vor urma în cadrul comunicării de care vorbeam înainte și măsuri concrete. S-a început deja facilitarea folosirii euro în comerțul internațional și vrem să construim pe ceea ce s-a făcut deja. Vrem să îmbunătățim și în cadrul economiilor ponderea euro în plățile internaționale, deci lucrăm uh, și în direcția aceasta pentru că considerăm că un rol mai puternic al euro la nivel internațional este în beneficiul Europei și va ajuta la diversificarea sistemelor monetare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum uh, are cuvântul Carles Puigdemont. Thank you very much. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, domnule Dombrovskis, Politica comercială europeană este poate cel mai mare instrument de politică externă. Trebuie să exportăm democrație în jurul lumii, de aceea este foarte important să fim coerenți și să apărăm democrația, statul de drept și drepturile omului. Eu cred că nu o facem suficient. Aceasta este părerea mea și de aceea vreau să ascult implicarea dumneavoastră. Vreau să insist asupra respectării drepturilor omului. Ce măsuri va lua Comisia să se asigure că bunurile fabricate sau care provin din locuri unde se încalcă drepturile omului nu pot fi comercializate în Europa sau vândute uh, de întreprinderi europene. Mulțumesc pentru această întrebare. În ce privește drepturile omului, eu cred că poziția Comisiei Europene și cea a Uniunii sunt foarte clare. Trebuie să fim atenți la orice fel de încălcare a drepturilor omului și am menționat de altfel mecanismul de sancționare pentru cazurile de uh, încălcarea drepturilor omului. Și sper că în curând acest mecanism de sancționare va deveni o realitate, iar politica comercială are un rol important de jucat. Insist așadar asupra negocierilor cu partenerii internaționali ca să cerem ca drepturile omului să fie respectate, ca Convenția uh, OMI în ce privește drepturile omului, interdicția muncii forțate, a muncii copiilor, să fie respectată. Și așa cum am mai spus, acum Comisia lucrează la această uh, propunere de uh, due diligence obligatorie care se va aplica și companiilor europene, pentru că ele vor trebui să cunoască fiecare etapă din lanțul valoric și să nu mai poată să aleagă bunuri și mărfuri care au fost obținute, fabricate prin încălcarea drepturilor omului. Așa ar trebui să funcționeze acest nou instrument. Mulțumesc! Mulțumesc, vă mulțumesc pentru uh, răspunsuri. Mai concret vreau să știu ce măsuri va lua Comisia uh, la adresa celor țări sau companii care uh, au deținuți uh, politici sau uh, uh, <laughs> anchetează asupra oponenților politici în propriile lor teritorii. Revenim la întrebările legate de comerț și drepturile omului. Există această uh, posibilitate de a reacționa față de acele țări unde sunt încălcate drepturile omului. Deci să nu fie acceptate bunurile sau mărfurile din aceste surse. Și atunci când această situație este adeverită, se poate suspenda uh, sistemul de preferințe generalizate, cum s-a întâmplat cu Cambodgia, de pildă. Și într-o ultimă instanță putem să suspendăm acordul cu acele state care nu respectă drepturile omului. Însă, E important să punem presiuni asupra partenerilor noștri să nu ajungem la această măsură decât în, de suspendare a acordurilor comerciale decât într-o ultimă instanță, dar și dialogul trebuie privilegiat. Mulțumesc, dau cuvântul lui Sean Kelly, conectat de asemenea de la distanță. Yeah, thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte domnule Dombrovskis. Mă bucur să vă revăd, vă cunosc de ceva vreme și uh, știți că, știu că sunteți foarte în măsură să preluați acest portofoliu. Și, de fapt, audierea de astăzi demonstrează asta. Ați pus accent uh, pe importanța aplicării literei acordurilor comerciale trecute. De asemenea, ați vorbit despre acordul de la Paris și despre importanța finanțării verzi. Dați-mi voie să adresez o întrebare despre China. Relația UE-China este deosebit de importantă pentru noi. Eu sunt raportor pentru statele ASEAN și uh, tocmai de aceea aș vrea să vă întreb cum uh, vedeți relația comercială cu o regiune, uh, cu o regiune mai largă, cu mai multe state din zona aceasta a mapamondului. Vă mulțumesc. Ați vorbit despre aplicarea regulilor uh, sau uh, prevederilor tratatelor comerciale, ați vorbit despre importanța beneficiilor pe care trebuie să le asigurăm pentru IMM-urile noastre, condițiile acordurilor comerciale și după aceea ați pus accent pe negocierile cu statele ASEAN. Spuneam deja că există deja negocieri în curs, spre exemplu cu Indonezia. Există provocări cu care ne confruntăm în negocierile cu uh, Indonezia, dar nu doar cu Indonezia, ci și cu Malezia și Taiwanul. Asta înseamnă că trebuie să ne continuăm angajamentele și trebuie să încercăm să deblocăm uh, negocierile pentru ca acordurile de liber schimb să fie încheiate. Și în ceea ce privește uh, acordul, un acord comercial cu regiunea ASEAN în sine, în sine, să știți că au existat idei în acest sens, dar uh, partea ASEAN nu este neapărat uh, coagulată pe tema aceasta, nu se știe încă care sunt subiectele care ar trebui să fie tratate și cum ar trebui să fie ele uh, tratate. Dar, într-adevăr, regiunea aceasta este una importantă și vom continua să depunem eforturi uh, pentru demararea și continuarea negocierilor. Întrebare suplimentară. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule Dombrovskis, pentru răspunsul foarte clar. Bineînțeles, când vorbim de China, nu putem să nu vorbim de Taiwan. pentru a ne diversifica relațiile comerciale cu partenerii care luptă pentru aceleași principii și valori. Vreau să vă întreb în ce măsură vă gândiți la uh, încheierea unui acord uh, comercial și de investiții cu Taiwanul. Mulțumesc, am discutat deja despre subiectul acesta rămânem în legătură pe tema investițiilor cu Taiwanul. Cu doar 10 zile în urmă am organizat primul uh, forum de investiții europene, european în Taiwan. 1400 de participanți, deci uh, mulți participanți și asta cred că până la urmă arată care este angajamentul părții europene. În ceea ce privește negocierile, să știți că important este să stabilim etapele esențiale. În primul și în primul rând ne concentrăm pe încheierea, pe, pe ratificarea acordului de investiții cu China. Odată ce vom încheia acest capitol, odată ce vom stabili un conținut cât se poate declara la acestuia, vom putea stabili un set de reguli de investiții care să se aplice investitorilor europeni din regiune. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează Marek Belka. Thank you. Mm. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. Una despre Brexit. Sunt suntem gata din punct de vedere strategic pentru un nou deal? Care sunt, după părerea dumneavoastră, scenariile posibile după care s-ar putea să acționeze Regatul Unit? Care ar fi consecințele posibile pentru piața unică? Cum putem să ne pregătim mai bine? Aceasta e, de fapt, o întrebare. Și a doua întrebare, aș vrea să fie un pic filozofică, dacă îmi permiteți. E vorba de portofoliul dumneavoastră, sau mai precis, uh, sarcina de muncă pe care o veți avea. În calitate de reprezentant al Comisiei la Eurogrup, va trebui să tratați aspecte financiare, dincolo de aspectele monetare. Dar prea puțin veți discuta despre aspectele de comerț. De aceea eu cred că va trebui să vă implicați foarte mult, de fapt, în ceea ce ați făcut deja până acum, în aspecte financiare. De fapt, dumneavoastră veți prelua un portofoliu foarte dens, cel al comerțului, dar ați păstrat și o mare parte din cel dinainte, chiar dacă vă ajută doamna comisar McGuinness. Se poate să ai două sau trei joburi uh, cu timp, uh, cu normă întreagă în același timp? Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebări. Întâi să vă răspund la întrebarea despre Brexit. Este în interesul ambelor părți să ajungem la un acord și să ajungem la o relație comercială strânsă. Încercăm să lucrăm prin task force-ul uh, britanic și al nostru în direcția unui, uh, unei relații uh, strânse. E nevoie să găsim un acord luna aceasta și vom lucra intens pentru ca să reușim. în legătură cu uh, condițiile de concurență echitabile, în legătură cu pescuitul, e nevoie de progrese. Apoi mai avem și probleme cu actul cu privire la piața unică. Parlamentul European și Comisia au spus foarte clar către Regatul Unic că respectarea acordului de retragere este o precondiție pentru ca să continue negocierile. În paralel, Avem și o comunicare pe așa numita pregătire. De fapt, e vorba de o actualizare a informațiilor pe diferite sectoare și pentru diferite părți implicate pentru rezultatele negocierilor în cazul unor uh, situații precum no deal-ul. Nu putem să excludem niciuna din opțiuni, dar trebuie să lucrăm pentru a obține ceea ce ne dorim. A doua întrebare în legătură cu sarcina mea de muncă. Eu, ca vicepreședinte executiv, trebuie să asigur coordonarea și ghidarea strategică în domeniul economic și aici o să vă spun foarte clar, aspectele de comerț vor veni ca o completare binevenită la ele. Se discută mult despre cum putem să vedem comerțul într-un context economic mai larg într-un context de politici economice mai larg și aici, tocmai în calitate de vicepreședinte, o să pot să ajut mai mult. M-ați întrebat despre sarcina de muncă efectivă. Avem trei vicepreședinți executivi, structura a rămas aceea, un rol de coordonare ca vicepreședinte executiv și un uh, directorat general în responsabilitatea mea directă. În cazul meu era Frisma, deci uh, portofoliul fiscal, dar acum avem uh, și financiar, iar acum vom avea un comisar pentru serviciile financiare cu care voi lucra mână-mână. Comerțul este deja parte din uh, sarcinile mele. Eu, de fapt, deja lucram în rolul meu anterior pe uh, comerț, iar Frisma serviciile financiare pe care, de care se ocupă doamna McGuinness vor fi o completare pe care vom lucra împreună. Așa este prevăzută structura vicepreședinților în comisie și partizarea muncii. Se pare că până acum ne-am descurcat și eu sunt angajat să mă implic atât cât este nevoie tocmai pentru a putea să rezolv tot ceea ce mi s-a încredințat. Mulțumesc. Mai aveți o întrebare suplimentară? Da, scurtă. Dacă scopul este să integrăm comerțul mai mult în politicile economice la nivel extins, atunci poate că ar trebui să aveți în portofoliu și politica industrială, ca să aveți patru joburi full-time. Da, e mai mult o remarcă decât o întrebare. Politica industrială, după cum știți, comisarul Breton este responsabil pentru politica industrială, care este parte din uh, politica economică. Dacă e să ne uităm la coordonarea mai multor domenii de economie, vedeți că mai există multe aspecte de, care, de politică industrială care sunt coordonate de către doamna Vestager sau de către mine. Dar, uh, oricum, eu cred că Trebuie să avem o abordare coerentă care să țină cont de diferitele domenii ale economiei. Iertați-mă, dar nu este un critic, o critică, este doar o manifestare a admirației mele. Perfect, spune președintele. Acum Saskia Brigmo. Merci, monsieur. Vă mulțumesc, domnule Dombrovskis. De mai multe ori ați repetat faptul că politica comercială trebuie să servească interesele Uniunii Europene, dar de asemenea și pentru a-i proteja valorile și normele. Recunosc că predecesorii dumneavoastră erau mai interesați de încheierea acordurilor comerciale mai degrabă decât de uh, apărarea mediului înconjurător sau de apărarea politicii sociale. Eu am nevoie de răspunsuri concrete din partea dumneavoastră ca să cred în dumneavoastră. Ce vă permite să afirmați că comerțul a creat o dinamică pozitivă cu Vietnamul, de exemplu, și că acesta este un bun exemplu? Câte încălcări ale drepturilor omului, uh, pedepse cu închisoarea și uh, execuție ar trebui să se mai producă în Vietnam? pentru ca să activați clauza de suspendare care există în acordul de parteneriat cu această țară. Aveți de asemenea posibilitatea să luați măsuri bilaterale și să interziceți pătrunderea pe teritoriul UE a produselor fabricate prin încălcarea drepturilor omului. În cazul Chinei, totul este foarte clar. Vreți să continuați negocierea acordului pentru protejarea investițiilor și în același timp ați putea să luați și măsuri ca să interziceți uh, produselor fabricate în China în urma încălcării drepturilor omului să ajungă pe teritoriul nostru? Mulțumesc! Uh, ok. Uh... Da, mulțumesc pentru aceste întrebări. Mai întâi în ce privește acordul de liber schimb cu Vietnamul. Firește, Știm care este situația drepturilor omului din Vietnam. Știm că, de exemplu, libertatea presei este încălcată, dar vedem și că s-au făcut progrese în ultimii 10 ani, mai ales în domeniul social și economic. Și aceste progrese se datorează și implicării noastre. Nu putem să exercităm influența decât dacă suntem prezenți, dacă întoarcem spatele, nu avem cum să uh, ne facem simțită influența. Așa a funcționat acest exercițiu. Și inclusiv angajamentele preratificare pe care și le-a luat Vietnamul, și anume de a uh, implementa convenția privind uh, libertatea de asociere și privind interdicția muncii forțate, uh, aceste angajamente pre-ratificare au fost respectate. Și, de exemplu, s au uh, au luat angajamente și pentru eradicarea muncii copiilor, dar nu au fost cu putință decât datorită presiunilor uh, și influenței exercitate de Uniunea Europeană. În ce privește China, am discutat deja Acum se negociază acest acord pentru protejarea investițiilor și va exista un capitol în acord care va stipula eliminarea muncii forțate, un alt element important fiind legislația noastră cu privire la obligația de due diligence, pentru că companiile vor fi obligate să cunoască proveniența exactă a bunurilor care urmează apoi să fie comercializate pe teritoriul Uniunii Europene. Mulțumesc. Întrebare suplimentară? Mulțumesc. În așteptarea legislației privind uh, obligația de due diligence, poate că Comisia ar trebui să ia și alte măsuri. Mă Uh, refer din nou la Vietnam. Poate că Vietnamul și-a luat multe angajamente, dar drepturile omului sunt încălcate zilnic. La fel se întâmplă și în China, țări cu care continuăm să avem schimburi comerciale, ca și cum nu ne-ar păsa. Mai am încă o întrebare despre munca copiilor. Ați menționat-o. De la începutul mandatului spunem că față de munca copiilor, toleranța este zero. Așteptăm adoptarea și punerea în aplicare a unor prevederi legislative, dar totuși chiar nu putem să interzicem importul de produse fabricate folosind munca copiilor. Uh, well. Sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră că e nevoie de mai multă muncă și de îmbunătățiri în aceste domenii, dar nu vom putea să obținem ameliorări decât dacă suntem prezenți în aceste țări. Cum să le influențăm dacă nu suntem prezenți? Politica comercială este un element important. Eu îmi iau angajamentul de a mă asigura că politica comercială poate să uh, influențeze uh, mai mult uh, apărarea drepturilor omului, ca de exemplu interzicând importul de bunuri fabricate de copii. Dar politica comercială nu are cum să schimbe total ce se întâmplă pe plan politic și social în toate țările partenere. Politica comercială joacă rolul care îi revine, dar să nu uităm că uh, nu este singurul instrument. În sfârșit, uh, ultimul vorbitor, uh, Lise Steinmacher. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Dombrovskis pentru prezență. Comerțul digital, la aceasta se referă întrebarea mea. Eu consider că Europa ar trebui să stabilească regulile la nivel mondial în ceea ce privește comerțul digital. Trebuie să ne asigurăm că Europa nu rămâne în urmă când vine vorba despre tehnologiile inovatoare și că nu este obligată să respecte regulile impuse de alții. Vreau să vă întreb ce uh, intenții aveți în acest domeniu. Doriți ca Europa să fie un lider în ceea ce privește stabilirea de standarde? Uh, și standardele acestea vor fi ele stabilite la nivel multilateral sau prin acordul de, sau prin intermediul acordurilor de liber schimb, precum uh, a fost cel cu Japonia. Mulțumesc pentru această întrebare. Dați-mi voie să încep prin a spune din nou că trebuie să promovăm regulamentul nostru cu privire la protejarea datelor cu caracter personal. Subiectul acesta nu este negociabil în contextul negocierilor comerciale. Acestea fiind spuse, într-adevăr, trebuie să ne angajăm în comerțul digital, trebuie să participăm la negocierile de la OMC cu privire la comerțul digital am spus asta încă de la bun început, avem nevoie de astfel de comerci, avem nevoie de flux de date, avem nevoie de toate acestea și prin prisma agendei privind comerțul digital pe care Uniunea Europeană o creează. La OMC am spus întotdeauna că fluxul liber de date trebuie să fie asigurat Restricțiile trebuie să fie impuse doar în cazul în care ele sunt absolut necesare. Obligațiile internaționale trebuie să fie întotdeauna respectate și Comisia Europeană va monitoriza permanent uh, existența unor asemenea restricții în statele terțe. După cum vă spuneam, toate aceste discuții trebuie să fie purtate fără a se încălca litera regulamentului și cadrului european privind uh, uh, protecția datelor. Aceasta este poziția noastră la OMC. După aceea, pe plan bilateral, într-adevăr, am uh, discutat deja capitole cu privire la comerțul digital, aceste capitole sunt deosebit de importante în uh, contextul, spre exemplu, al acordurilor cu Australia și uh, Noua Zeelandă. Deci, iată, există dovezi uh, cum că abordăm acest subiect și în plan bilateral. Întrebare suplimentară? Da, vă mulțumesc mult pentru răspunsul oferit. Cred că dincolo de datele cu caracter personal, uh, unul dintre partenerii noștri esențiali în context ar trebui să fie uh, Statele Unite ale Americii. Uh, doamna van der Leyen spunea în starea Uniunii că trebuie să refasonăm relațiile noastre cu partenerii la nivel mondial Consider că mult din potențialul comercial pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii nu este folosit, deci trebuie să re-stabilim uh, uh, legături mai strânge, mai strânse. Tocmai de aceea vreau să vă întreb când, în momentul în care vorbim despre comerț digital, vă gândiți și la Statele Unite ale Americii, uh, încercați să depășiți disputele în curs pentru a găsi o, o soluție în beneficiul ambelor părți pe, în ceea ce privește acest subiect. Da, într-adevăr, noile tehnologii, serviciile digitale, inteligența artificială sunt toate subiecte pe, pe care le explorăm alături de uh, partenerii americani. În momentul de față discutăm posibilitatea creierii unui consiliu pe tehnologie și uh, inovare uh, european-american. Ne-am dorit să existe acest for care să ne permită să explorăm toate soluțiile viitorului. Dar, bineînțeles, acestea fiind spuse, mai există și pro- provocări, spre exemplu, taxarea serviciilor digitale ar fi una dintre aceste uh, provocări. Uh, Uh, se discută despre genul acesta de taxare și la OCDE, dar uh, dacă nu se va ajunge la, un, la o concluzie, noi suntem pregătiți să venim cu pro, propria noastră soluție. Companiile uh, active în, în domeniu devin din ce în ce mai mari, ele au o, o mare cotă de piață în Europa și ni se pare normal ca ele uh, să fie taxate Ne, ne dorim uh, ca în relațiile cu a, a, uh, Statele Unite ale Americii să ajungem la un numitor comun în ceea ce privește a, uh, taxarea giganților. Ne dăm seama că Statele Unite nu, este de, nu sunt de părerea noastră. Cerem să respecte regulile internaționale. Vom sper să găsim o soluție. Mulțumim. This, uh, grilling, uh, exercise. Ajungem la sfârșitul acestei, acestui quiz și domnule vicepreședinte Dombrovski, vă dau cuvântul pentru concluzii. Aveți maxim 5 minute, vă rog. Stimate domnule președinte, stimați membrii în Parlamentul European, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări și pentru observații și vă mulțumesc și pentru ocazia pe care mi-ați dat-o pentru a-mi descrie o viziunea despre comerțul internațional și rolul Europei în el. Sper ca planul meu să se bucure de susținerea dumneavoastră și să vi-l uh, asumați de asemenea și dacă mă veți confirma în această funcție, eu voi lucra îndeaproape cu dumneavoastră. Calendarul e clar, consultările publice pe revizuirea politicilor uh, vor avea loc în noiembrie. Până atunci avem uh, diferite concluzii și voi reveni în fața comisiei dumneavoastră pentru ca să discutăm concluziile acelor studii, iar Contribuțiile dumneavoastră vor fi incluse în comunicarea Comisiei care va fi publicată la începutul 2021. Publicația va lansa trei direcții de politici despre provocările și oportunitățile următorului deceniu, deceniul verde și digital al Europei. Nu va fi o sarcină simplă, ci va fi o sarcină însă cu care putem să ne uh, Uh, confruntăm cu încredere pentru că avem foarte multe puncte forte. Europa este un lider global în domeniul uh, comerțului liber și echitabil. Foarte multe țări în jurul Europei sunt parteneri uh, de încredere și fiabili, de aceea avem cea mai bună rețea de acorduri de liber schimb din lume, iar acest, această rețea generează noi oportunități pentru companiile mici și mijlocii, mai ales dar nu numai. Avem uh, ca obiectiv să ne stabilim priorități geopolitice și de mediu, iar uh, leadershipul global al Europei nu s-a făcut prin încercarea de a ne impune punctul de vedere și nici prin uh, predici. Am reușit să ne convingem partenerii, am găsit domenii de interes comun. Așa se pot construi coalițiile pentru reforma Organizației Mondiale a Comerțului, pentru că problemele globale necesită soluții globale. Așa putem lucra împreună pentru a atinge obiectivele de climă de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă. Și și mai important de atât, aceasta este metoda prin care putem să ieșim din criza de sănătate publică provocată de COVID-19. Dragi deputați în Parlamentul European, vreau să colaborăm pentru ca să reîntărim relațiile comerciale pe care Europa le are deja și să lansăm unele noi, de exemplu, să renoim relațiile transatlantice pentru ca Uniunea Europeană și America să-și găsească un numitor comun, să putem să mergem înainte spre schimbare. Trebuie să lucrăm și pe relația cu China, pe teme de importanță globală, creând însă condiții de concurență echitabile între noi. Trebuie să ne întărim relațiile cu vecinii noștri cei mai apropiați în est și în sud și trebuie să ne concentrăm și pe continentul nostru vecin Africa. Însă trebuie să ne îmbunătățim uh, punerea în aplicare a regulilor stabilite. Cred că o Europa care protejează trebuie să fie obiectivul nostru rămânând însă un simbol al deschiderii, dar deschiderea merge mână în mână cu echitatea. Trebuie să ne punem în aplicare măsurile pentru ca să fim mai rezilienți și să avem o autonomie strategică, ceea ce se poate face lucrând împreună. În concluzie, stimați deputați, trăim timpuri foarte grele, pline de provocări, dar cred că tocmai în momente atât de dificile e bine să-ți arăți uh, capacitățile. Am devenit premierul Letoniei atunci când țara noastră avea nevoie de un plan pentru ca să ieșim dintr-o criză globală financiară. Am devenit vicepreședinte al Comisiei atunci când Uniunea Europeană avea nevoie de o monedă unică și de piețe unice pentru ca să fie mai accesibile pentru cetățeni. Iar astăzi vă cer să mi dați ocazia să conduc agenda comercială a Uniunii Europene în această criză. Colaborarea strânsă cu dumneavoastră e de la sine înțeleasă. Vreau să avem o agendă comercială care să poată să își aplice toate măsurile și să atingă țintele pe care și le-a propus împreună. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Dombrovskis. și fără să vreau să anticipez rezultatele discuțiilor coordonatorilor, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați răspuns concret la întrebările pe care le-ați primit. Pentru că nu întotdeauna în audierile acestea primim răspunsuri concrete la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult! Coordonatorii se întâlnesc la ora 5, ora Bruxelles, pentru ca să discute evaluarea acestei audieri. Audierea se încheie aici. Mulțumesc!